Right, uh, good morning. Bună dimineața tuturor. La mulți ani. Mă bucur să vă văd din nou. Avem un vot în dimineața aceasta. E posibil să mai ajungă câțiva colegi până când termin eu comunicările, deci v-aș ruga să luați loc. În primul rând, primul rând, haideți să adoptăm ordinea de zi. Trebuie să așteptăm însă să își spună toată lumea la mulți ani, nu? Sau cum? Că nu prea putem, n-ar mai trebui 10 minute. Haideți să adoptăm ordinea de zi, văd că nimeni nu are obiecții, deci se consideră adoptată. Am să trec acum la comunicările președintei, în primul rând în legătură cu trialogurile. Am avut trialoguri cu privire la mecanismul unic de supraveghere și dosarele conexe. Am avut un trialog în 18 decembrie și apoi două sesiuni de trialog pe 8 și 9 ianuarie, adică chiar săptămâna aceasta. Ne-am ocupat de o privire de ansamblu a dosarelor și am reușit apoi să le analizăm articol cu articol până la articolul 4 din textul BCE. Și cred că am făcut progrese rezonabile în uh, identificarea unor potențiale compromisuri. Vom avea un nou trialog săptămâna viitoare în după-amiaza datei de 16 și vom mai avea sesiuni ulterioare pe 23, 24 și 28 ianuarie. Așadar, vom face probabil progrese rapide. Mai am o comunicare care se referă la standardele tehnice de reglementare pentru EMIR. După cum v-am spus înainte de Crăciun, am cerut o prelungire de o lună pentru uh, control, pentru că nu puteam face controlul în timpul vacanței. Și au mai rămas câteva chestiuni nerezolvate, câteva întrebări pe care le-a adresat Parlamentul, la care nu am primit încă răspunsuri. De aceea am propus să programăm o discuție cu privire la aceste standarde tehnice de reglementare, și cred că comisia noastră ar trebui să facă acest lucru ori de câte ori are ocazia. Am putea găsi timp uh, pentru acest lucru, pentru discuții și chiar pentru un vot, dacă este cazul. La reuniunea noastră de la Strasburgul din februarie se vor mai transmite detalii ulterioare și uh, Vă vom prezenta situația după ce vom reuși să discutăm cu raportorii, raportorii din umbră, cu secretariatul și cu toți cei care mai au de spus ceva în acest sens. Cred că putem trece acum la vot, votul privind modernizarea ajutorului de stat. So are we, are we all ready? Toată lumea e pregătită? So this is the uh, uh, report by este vorba de un raport al domnului Antolin Sanchez Presedo. Și vom începe votul, dar iată că am uitat cum. Se pare că am petrecut bine în vacanță. Primul rând, alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 1A nou. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. Și a doua parte, cuvintele les bat pentru, împotrivă, abțineri. Va trebui să număr. Dacă aveți cartelele, vă rog să deschidem votul. Okay, we've got an extra Aldi. De la ALDE avem o persoană prea mult și de la PP o persoană prea mult. Bun, toată lumea a votat, s-a închis votul. Right. It, it, it's 19 plus 2, which is 21. Avem 21 de voturi pentru, 15 împotrivă, deci se adoptă. Alineatul 1B nou pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, alineatul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă, alineatul 4 prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge alineatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă, alineatul 8 pentru 3 părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm partea a doua So that's with two additional pluses. Numărăm încă două voturi în două voturi în plus pentru. And that's 21 in favor and 21 mm, la 17 se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, aceeași majoritate se adoptă. Alineatul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, alineatul 10 să votăm în bloc până la alinatul 17 pentru, împotriva abțineri, toate se adoptă. Putem face și vizele în bloc? Da? De la 1 la 9, în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă. Și considerentele în bloc, pentru împotriva abțineri se adoptă. Haideți să votăm acum electronic textul astfel modificat. S-a deschis votul, numărăm din nou două voturi pentru, în plus. 33 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări, Antolin!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 Muy buenos días. Seguimos con el orden del día. Lo primero. Bună ziua, haideți să continuăm cu ordinea de zi. La mulți ani tuturor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, și anume examinarea proiectului de raport privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește tratamentul aplicat cupoanelor valorice. Este un raport al doamnei Galpelt și dau cuvântul. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon köszönöm, hogy bemutathatom. Bună ziua! În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru că îmi dați ocazia de a prezenta proiectul de raport. Vreau să mă refer pe scurt la punctele esențiale. În primul rând, vreau să vă uh, explic din ce motiv a apărut acest proiect de raport. În ceea ce privește cupoanele valorice, deocamdată nu există reguli referitoare la aplicarea TVA la aceste cupoane și fiecare stat membru are propria procedură. Ceea ce se uh, înțelege și din raportul Comisiei. Uh, deci, regulile nu sunt armonizate în Uniunea Europeană, ceea ce pune multe probleme întreprinderilor și, de asemenea, uh, autorităților de percepere a taxelor. Gândiți-vă uh, la situația în care cineva dorește să utilizeze un cupon într-un alt stat membru. Foarte adesea, în astfel de situații, nu este clar ce părți trebuie să plătească impozitele. De aici apar foarte multe probleme în uh, domeniul uh, utilizării voucherelor la hoteluri, de exemplu, atunci când există cupoane ce pot fi utilizate în mai multe state. Comisia a pregătit o propunere de armonizare cu obiectivul de a aplica reguli uniforme pentru impozitarea cupoanelor valorice. Această, aceste noi reglementări vor uh, elimina dubla impozitare și, de asemenea, nesiguranța corelată cu obligația de a plăti taxele. Va fi cel puțin atenuată această siguranță. Va fi util pentru întreprinderi și, de asemenea, va um, apărea și efectul limitării cazurilor de corupție și de evaziune fiscală, ceea ce este foarte bine pentru toată lumea. De aceea, aș vrea să vă spun că susțin elementele din propunerea Comisiei, pentru că, în primul rând, se urmărește eliminarea dublei impozitări și, de asemenea, reducerea numărului de cazuri de corupție. Este, în mod evident, o tentativă de armonizare cu uh, obiectivul de a uniformiza fiscalizarea cupoanelor valorice, indiferent de locul unde trebuie plătite taxele. Astfel, se ține cont de ciclul de viață al bonului valoric și de tipul său, adică dacă este un bon valoric pentru bunuri sau pentru servicii. Obiectivul uh, acestei propuneri se referă și la o uh, definiție uniformă a cuponului valoric. Este vorba de articolul 30A din propunerea comisiei și de asemenea se face diferența, la, se face diferența între cuponul valoric cu utilizare unică și cel uh, cu utilizări multiple. Aș mai dori să subliniez faptul că această, aceste reglementări ale cupoanelor valorice ar putea să fie mai târziu completate și uh, astfel să se reglementeze și alte tipuri de cupoane. Pentru că astăzi există efecte negative asupra supravegherii. Mi se pare foarte interesantă situația cupoanelor utilizate în lanțuri de distribuție. E vorba de cupoane cu valoare nominală, care au o valoare clară și unitară. Și există o diferență între valoarea nominală și prețul cuponului. De aceea trebuie să fie făcută foarte clar diferența între cele două. Aș mai dori să mai spun și că există diverse tipuri de cupoane valorice, însă acestea nu sunt uh, toate impozitate totdeauna când sunt transmise, ci doar când uh, persoana care are cuponul îl utilizează efectiv. Aceste definiții trebuie să fie exprimate cât mai clar pentru a evita nesiguranța. Cupoanele pot fi utilizate pentru diferite tipuri de bunuri și de servicii și sunt uh, cupoanele valorice sunt diferite de alte tipuri de cupoane și diferă și în funcție de posibilitatea de răscumpărare. În raportul meu am arătat că este nevoie de un cadru unitar și foarte clar pentru a putea transpune în practică aceste noi reflexii. Dacă nu se va transpune totul în practică în mod adecvat, este posibil ca două persoane în două state membre diferite care utilizează același tip de cupon să facă obiectul unei impozitări total diferite în fiecare stat membru, deși primesc aceleași bunuri și servicii prin cupoanele respective. În ceea ce privește propunerea Comisiei, Cred că este foarte necesară, este foarte bine să avem aceste reguli de armonizare pentru că domeniul acesta le necesită și astfel se vor elimina neînțelegerile și neclaritățile. Deci susțin intenția Comisiei de a avea reglementări unitare pentru toate tipurile de cupoane valorice în toate statele membre. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene și, de asemenea, și președinției cipriote a Consiliului pentru susținere și pentru cooperare. Aștept acum cu nerăbdare să ascult opiniile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, doamna Gale. În numele socialiștilor are cuvântul acum doamna Ferreira. Mulțumesc foarte mult. Colega mea nu poate fi aici astăzi și eu o să vorbesc în uh, numele ei, o să citesc uh, textul uh, Uh, pe care mi l-a cerut să-l citesc în numele său. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului pentru activitatea desfășurată. Propunerea comisiei este un pas înainte către ajungerea la un sistem de impozitare transparent și uniform în Uniunea Europeană și pentru a asigura că piața unică funcționează cum trebuie. Acest lucru este important, mai ales în contextul actual de criză, dat fiind uh, presiunile exercitate asupra sistemelor de impozitare mm, la nivel național și asupra și în vederea măsurilor de consolidare fiscală. Cupoanele valorice se folosesc din ce în ce mai mult, iar studiile arată că la ora actuală acestea reprezintă peste 52 de miliarde de euro o piață de această valoare, care este una foarte puternică în Uniunea Europeană, propunerea, reprezintă un pas înainte către reducerea prepasiei fiscale și evitarea și uh, combaterea evitării plătirii taxelor prin folosirea cupoanelor. Se salută propunerea Comisiei care rezolvă fragmentarea juridică și portițele de scăpare la, de la nivel național. Aceste noi reguli asigură un tratament uniform al cupoanelor, se evită neimpozitarea sau dubla impozitare și se combate evitarea plătirii taxelor sau frauda fiscală. Se împărtășește aspectul și um, sentimentul pozitiv al acestei propuneri și este convinsă că în urma cooperării cu raportorul pe un perioada următoarelor săptămâni se va ajunge la rezultate constructive. Dar există probleme ce trebuie soluționate înainte ca directiva să intre în vigoare. Consideră colega mea că ar putea fi introduse unele elemente suplimentare. Propunerea nu soluționează problema folosirii unor instrumente similare cupoanelor, care, deve, care, devine din ce în ce, care devin din ce în ce mai importante. Am uh, putea să, se, să introducem și conceptul acestor instrumente similare și reguli în acest sens, dacă dorim să combatem uh, frauda fiscală sau evitarea plătirii uh, impozitelor și să eliminăm obstacolele, obstacole din calea uniformizării tratamentului acestor instrumente, trebuie ca regulile TVA să fie actualizate și să răspundă schimbărilor apărute pe piața internă. Există și exemple de povară administrativă excesivă care ar putea apărea în momentul în care anumite părți ale tranzacției se desfășoară în state membre diferite. După părerea domniei sale, ar trebui să încercăm să reducem birocrația și povara birocratică cât mai mult uh, cu putință și să simplificăm uh, regulile. Unele definiții necesită lămuriri pentru a acoperi mai multe situații și pentru a reduce ambiguitățile. În cele din urmă, colega mea Moițe este de părere că propunerea comisiei este într-adevăr un pas înainte, așa cum s-a mai spus, în ceea ce privește consolidarea și unificarea pieței unice și uh, umplerea mm, acestui vid fiscal, iar în momentul în care va intra în vigoare, impactul asupra bugetului european va fi unul pozitiv. Mulțumește colega mea, eh, doamnei Galpelz, pentru acest eh, proiect de raport foarte bine pus la punct și așteaptă cu nerăbdare cooperarea viitoare pe marginea acestui dosar. Vă mulțumesc. Muchas gracias, eh, Lisa. En de los liberales tiene la palabra el señor De Mulțumesc, Acum, domnul Devacher, care îl locuiește pe domnul Schilachis. Mulțumesc, domnule președinte. O să citesc uh, în numele colegului de Schilachis uh, observațiile sale. Bineînțeles, dorește să mulțumesc, mulțumesc raportoarei pentru uh, tot ce a făcut pentru acest raport. e un dosar foarte tehnic. În principiu, e de acord cu propunerea comisiei. Pentru el, raportor, amendamentele raportorului sunt raționale, sunt bune, dar aș dori să se referă la două aspecte. În primul rând, consideră că pentru a depăși uh, consecințele negative ale pieței fragmentate din întreaga lume, din, uh, uh, de pe piața unică și-ar dori ca statele membre să aplice directiva la aceeași dată pentru a evita situația în care uh, un stat membru a aplicat directiva, iar altul nu, ar, am obține rezultate diferite de cele scontate. Și în al doilea rând mai există o chestiune care se ocupă, care, care vizează multe texte legislative și care e relevant și în acest domeniu. Bineînțeles că încercăm să obținem o adevărată uniune economică și Comisia propune măsuri diferite care influențează și uh, situația fiscală a statelor membre. Și în acest caz s-ar uh, uh, înlesni și mai multă discuția dacă Comisia ne-ar furniza o, o, o dovadă a consecințelor pe plan fiscal al acestei propuneri. Iată propunerile sau observațiile colegului meu și dorește să continuăm să cooperăm pe acest dosar și să ajungem la o concluzie de calitate. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Devacher. Și acum în numele versilor nu e nimeni în sală, în numele conservatorilor britanici nu e nimeni, nu, atunci îi putem uh, da din nou cuvântul uh, doamnei raportor, uh, doamnei Gal, pentru a face observații cu privire la intervențiile colegilor. Kritikát Egyetértek a... Mulțumesc! Aș dori și eu să mulțumesc colegilor pentru criticile constructive pe care le-au uh, exprimat. Sunt de acord cu colegii în sensul că trebuie să ne asigurăm că regulile privind uh, TVA-ul sunt clare, sunt uniforme și nu ar trebui să ducă la o creștere a birocrației sau administrației în niciun fel. Deci, Uh, e foarte clar că aceste reguli trebuie neapărat armonizate. Deci aș dori în acest sens să uh, răspund la sugestia că ar trebui să avem o abordare constructivă la această propunere. E adevărat, uh, e o propunere tehnică, dar este și foarte importantă pentru că e un exemplu de propunere care permite pieței interne să funcționeze sau, din contră, să dispară. Uh, aș dori uh, să vă spun că aceste uh, sugestii referitoare la cupoane mie mi s-au părut foarte utile. Trebuie să tratăm dosarul în mod foarte clar, neunivoc, pentru că e vorba de cupoane de mai multe tipuri, cupoane valorice cu utilizare unică, cu utilizări multiple și trebuie să vedem care uh, sunt cupoanele care sunt mai mult uh, folosite. Mă gândesc, de exemplu, la comercianții uh, care uh, ar putea să intre în alt sistem, în altă categorie și deci trebuie să ținem cont de uh, specificitățile um, uh, utilizatorilor a uh, cupoanelor și așa mai departe. Apoi trebuie să studiem și punerea în aplicare acestor uh, reguli, trebuie să studiem uh, um, uh, starea de de fapt pe plan juridic, pentru că, după cum știm, statele membre vor negocia uh, cu întârziere, iar noi ar trebui să uh, încercăm să armonizăm, să apropiem uh, regulile și definițiile ar trebui să fie tot mai asemănătoare sau cât mai asemănătoare cu putință. Iar în ceea ce privește valoarea de impact și sugestia făcută în acest sens, Comisia a efectuat o evaluare de impact care a fost motivul care uh, a dus la înaintarea de amendamente la directiva inițială. Deci, eu vă uh, propun să studiați aceste amendamente, uh, dar, așa cum am spus, uh, sunt la dispoziția colegilor, voi fi la dispoziția colegilor și a raportorilor din umbră și pe viitor pentru o cooperare cât mai constructivă. Iar câteva cuvinte acum în legătură cu uh, calendarul. În 23 ianuarie, e data pentru înaintarea amendamentelor. În 18 februarie vor fi examinate și vom uh, încerca să uh, le uh, votăm mai târziu la plenară. Mulțumim foarte mult, doamnei Gal. Mulțumesc și pentru faptul că ați reamintit data Uh, pentru depunerea amendamentelor, 23 ianuarie, iar în 18 februarie vom uh, discuta încă o dată raportul, votul la comisie fiind prevăzut pentru 25 februarie, cu ocazia ședinței plenare din 1 aprilie, urmând ca uh, raportul final să fie votat. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de examinarea amendamentelor uh, pentru semestrul european pentru coordonarea politicilor economice, analiza anuală a creșterii 2013. Și aș dori să dau în acest sens cuvântul doamnei Ferreira, raportor. Iadă. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care și-au adus contribuții în vederea îmbunătățirii acestui text. Avem uh, peste 300 de amendamente, ceea ce înseamnă că odată ce acest raport uh, va progresa într-o perioadă foarte scurtă, va trebui ca eu să fac un oarecare efort pentru a rezolva aceste amendamente, dar îi rog și pe colegi să mă întâlnească la jumătatea drumului. Cred că acest consens, uh, în ceea ce privește amendamentele, e posibil de, de obținut uh, pe marginea unor puncte centrale. Nu se poate, bineînțeles, uh, să, vă, să aduc la oaltă toate amendamentele, fiindcă există poziții divergente, dar cred în continuare că se poate să ajungem la un consens destul de puternic și destul de cuprinzător dacă uh, Ținem cont de pozițiile grupurilor politice. Acestea ar putea reprezenta un punct de plecare foarte bun pentru consens. Există două obiective pe care aș dori să le regăsim în acest raport. 1. Rolul Parlamentului European trebuie să fie consolidat în ceea ce privește elaborarea analizei anuale a creșterii. De ce? fiindcă în cadrul semestrului european există două momente de echilibrare și de perspective care sunt reprezentate de perspectivele de creștere, analiza anuală a creșterii și discuția privind recomandările date statelor membre. Aceste două momente cheie din semestrul european uh, sunt cele care ne dau o perspectivă globală a evoluției Uniunii Europene și mai ales a zonei euro în anumite aspecte. Iar Parlamentul trebuie să fie mult mai implicat, e limpede, mult mai implicat decât până acum, pentru a putea să participe, așa cum este normal, în ceea ce privește însoțirea pachetului celor șase măsuri și pachetului celor două măsuri de pe, vi- de pe viitor. Este foarte important ca acest proces să nu se transforme într-un uh, dialog care să iasă din uh, sfera Parlamentului European, deci de sub controlul reprezentanților cetățenilor europeni, deci să scape cumva de controlul democratic care joacă un rol uh, fundamental aici. Este extrem de important să se consolideze acest lucru în contextul semestrului european, bineînțeles în concordanță cu poziția anterioară a Parlamentului European în, pe marginea pachetului celor șase măsuri, pachetul celor două măsuri sau în ceea ce privește discuțiile cu privind la recomandările date statelor membre. Acesta este primul obiectiv care este extrem de important de obținut. Al doilea obiectiv îl reprezintă faptul că trebuie ca acest prilej să fie un uh, prilej foarte serios de discuții, nu neapărat discuții pe marginea ideologiei, ci un prilej în care să se, să se uh, discute teoriile și rezultatele și să se facă așa o strategie a uh, unui control și verificări și să se Uh, aducă, bineînțeles, uh, Consiliul și Comisia la masa discuțiilor serioase. Să vedem uh, dacă da, politicile dau rezultate, cum pot fi modificate, cum pot fi rafinate pentru, și nuanțate pentru a se atinge obiectivele pe care le dorim. Trecem printr-un, printr-o perioadă de criză, o perioadă foarte dificilă, o criză cu care nu ne-am mai confruntat uh, de la începutul monedei unice, iar uh, rezultatele la care se ajunge prin politicile aplicate trebuie să fie discutate și analizate. Foarte sincer, foarte deschis, pentru a nu merge pe o cale greșită. Dacă există această cale greșită, dacă aceasta poate fi îmbunătățită și regândită, reorganizată. Așa cum am spus și în prima prezentare, uh, în acest uh, caz, uh, și m-am, mi-am întemeiat uh, poziția pe asta, pe un document tehnic organizat de trei organisme de reflecție din trei țări care au lucrat împreună și care au arătat, au demonstrat faptul că această cale pe care am, pe care am apucat-o era calea cea bună, poate, dar nu era suficientă această soluție, această cale pe care am apucat-o și era uh, aplicată cu prea multă presiune. Iată de ce noi uh, ne-am dat seama că economiștii uh, de mai multe culori politice au început să spună că efectul recesiunii în mai multe țări a fost uh, subapreciat, iar unele măsuri merg în măsura corectă, dar uh, doza nu este potrivită. Iar uh, această poziție ne obligă, cred eu, să ne folosim de marja de manevră care ne-a fost permisă prin uh, pachetul celor șase măsuri. În momentul în care ne confruntăm cu o criză economică și în momentul în care impactul măsurilor luate este multiplicat, să spunem așa, este vorba de un semnal de alarmă pe care trebuie să-l dăm la ora actuală. Acestea fiind spuse, cred că există aici mai multe subiecte care sunt uh, tratate în acest document. În primul rând, este vorba despre o descriere a modului în care a fost generată criza. Nu mi se... Este un element important, bineînțeles, dar numai în măsura în care această înțelegere a modului în care a, fost, în care a apărut criza ne poate face să găsim o soluție, dar sunt foarte multe amendamente care au fost înaintate în acest sens. Bine, chiar și așa, cred că uh, amendament, cu amendamentele uh, raportorilor din umbră vom putea ajunge la un consens pe mai multe uh, subcapitole în ceea ce privește descrierea cauzelor crizei și modul în care a fost uh, a izbucnit. În acest cadru se poate încă să găsim unele uh, puncte de înțelegere și mă refer aici la analiza politicilor uh, care au fost derulate. Sper eu să putem găsi un consens pe marginea ideii că, într-adevăr, politicile merg pe calea cea bună, dar s-ar putea să fie nevoie de o reanalizare a acestora, de o nuanțare a lor și de o extindere temporală pentru a um, putea să se facă o, o redresare mai puțin violentă, cu mai, puține, uh, cu mai puțin impact uh, social negativ. Apoi, există unele aspecte care țin de măsurile de urgență și acțiunile de urgență. Aici este vorba de șomaj, mai ales în rândul tinerilor. Șomajul în rândul tinerilor este un, o problemă care trebuie rezolvată rapid. Iar aici cred că putem ajunge la un consens mulțumitor, cel puțin în, cu domnul De Becker, cu domnul Klins, cu Verzi și în ceea ce privește unele propuneri făcute de unele elemente de la PPE. Combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale capătă importanță sporită, așa cum ne dăm cu toții seama, dat fiind că astfel se știrbește legitimitatea politicilor uh, uh, care se iau uh, în multe țări membre, fiindcă se consideră că este o nedreptate să se continue, să se închidă ochii, poate din, uh, din neînțelegere sau din ignoranță, a, în ceea ce privește respectarea obligațiunilor um, și obliga, obligațiilor, mă scuzați, uh, fiscale. Propunerile domnului Epping, domnului Gozes, domnului Verman Cole sunt interesante și ale domnului Gular, bineînțeles, și se poate să ajungem la un consens, sunt sigură. În ceea ce privește datoria suverană, haideți să ne întoarcem aici la ce am hotărât în uh, Parlamentul European și la Comisia noastră până acum, să ne referim la textele anterioare. Cred că putem ajunge la un consens în ceea ce privește obiectivul central pe care l-am identificat eu, și anume că Parlamentul trebuie să aibă un rol mult mai activ eh, decât ce se prevede din capul locului în acest eh, proces de însoțire și de participare și influențare a analizei anuale a creșterii. Aceasta, e vorba de această strategie care va fi lansată și care trebuie să fie nuanțată și îmbunătățită. Eu voi încerca ca la începutul săptămânii viitoare să discut cu colegii și să le împărtășesc deja niște prime idei de încercare de găsirea unui consens, a unui compromis. Îmi dau seama, bineînțeles, că avem un calendar și trebuie să vedem cum reacționează colegii în ceea ce privește această primă rundă de schimb de idei, de propuneri, de compromis. Iar mai apoi o să vedem uh, cum uh, se derulează lucrurile. Uh, dacă, dacă vom mai primi amendamente, dacă vom reuși să ajungem la un consens. Cum am spus la început, eu doresc ca consensul nostru să fie cât mai vast pentru a consolida poziția strategică a Parlamentului European, pe care și-o dorește Parlamentul European în această etapă foarte importantă a funcționării semestrului european. Iată ce vreau să vă spun deocamdată și sunt gata să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc. obrigado, señora Ferreira. nombre del Partido Popular Europeo tiene el... Mulțumesc foarte mult, doamnă Ferreira. Iar acum, în numele grupului PP, are cuvântul domnul Cozet, raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am uh, ieșit uh, din sală câteva minute, dar am citit proiectul de raport și deci Uh, sunt abilitat acum să iau cuvântul și aș dori să vă spun foarte clar că în faza uh, sa actuală sau în varianta actuală, acest text nu poate fi acceptat de către PPE. Și aceasta pentru că se îndepărtează total de compromisurile la care s-a ajuns pentru uh, la raportul anterior cu privire la semestrul european și nu mi se pare coerent ca de la un an la altul să ne schimbăm așa total poziția. Am uh, înaintat o serie de amendamente uh, împreună cu doamna Wortman Col, uh, eu, Werner Lange. Evident, suntem dispuși la dialog în orice caz, aceasta este uh, poziția mea de principiu pentru toate dosarele. Încerc să ajungem la un compromis, dar uh, totuși încerc și să mă asigur că nu ne contrazicem de la un an la altul și, uh, de asemenea, să nu uităm că textul din anul trecut e rezultatul unui compromis uh, pentru care fiecare a lăsat de la sine și uh, inclusiv PP-ul. Am spus acest lucru, l-am spus. Uh, prietenește și doamnei Ferreira. Raportul merge mult prea departe, se îndepărtează de spiritul uh, compromisurilor uh, la care am ajuns și dacă nu uh, vor fi făcute modificări în urma dezbaterilor noastre, spun foarte clar că nu putem să-l susținem. Uh, aș dori să uh, revenim la spiritul compromisurilor de, din raportul uh, dinainte, respectiv că trebuie să susținem Comisiei în abordarea sa de a solicita statelor membre de a se asigura că finanțele publice sunt mai sigure, să înfăptuiască deci consolidarea bugetară, să continue reformele structurale pentru a crește competitivitatea Uniunii Europene și, bineînțeles, să stimuleze creșterea. Cred că trebuie să punem capăt acestei situații situații caricaturale în care se spune că o parte din grupurile politice susține Uh, creșterea uh, și aceasta pentru cetățenii noștri și în cealaltă tabără se află niște obscurantiști care uh, nu doresc decât disciplina, rigoarea bugetară și așa mai departe. Nu! Adevărul este că dacă vrei să ai o casă sănătoasă, trebuie să ai o casă cu o temelie sănătoasă și dacă vrei să construiești o casă pe, pe nuferi, atunci e cază în apă, cu nasul în apă. Deci scopul nostru este să uh, ne asigurăm că există mai multă rigoare bugetară, că finanțele publice sunt asanate și că, uh, de asemenea, avem și măsuri care să stimuleze creșterea, măsuri adecvate. Uh, deci nu trebuie să pierdem din vedere obiectivul principal care este pentru noi uh, reducerea datoriei și uh, de asemenea pregătirea uh, în situații de criză financiară care vor apărea de criză financiară care riscă să apară și pe viitor. Această dezbatere mi se pare foarte interesantă pentru că dacă mă uit la ce spune doamna Merkel cu privire la prevederile pentru 2013 și pe de altă parte discursul președintelui francez, lui François Hollande, am impresia că ascund o melodie stereofonie. Deci, uh, realitatea, am impresia, uh, ascultându-i, că uh, realitatea, de o parte și de cealaltă a rinului, diferă foarte mult. Sper ca domnul Juncker să ne spună de ce e vorba. Apoi, în ce privește această noțiune de multiplicare bugetară care e propusă în raport. Eu cred că e o diferență de valoare între uh, poziția raportorului și poziția noastră în ce privește uh, eficiența acestui multiplicator. Pentru colegii socialiști, acest multiplicator uh, Uh, duce uh, la situația în care un euro cheltuit de stat duce la mai mult de un euro, la un euro și ceva, ar fi super, ar fi excelent dacă ar fi așa, dar să nu uităm că atunci când uh, propunem, facem propuneri, trebuie să ne bazăm și pe bunul simț și să ne asigurăm că un euro cheltuit de stat nu are cum să aducă mult prea mulți bani. Pentru a cheltui, în orice caz, trebuie să ai venituri, venituri din două surse, din import impozite sau din uh, veniturile pe care statul uh, le colectează, uh, venituri definitive, și printr-o creștere, pe de altă parte, o creștere a îndatorării, care, în orice caz, costă Iată care sunt măsurile noastre. Poate că poziția vi se pare severă, strictă, dar în orice caz uh, rămânem deschiși uh, dialogului pentru că cred că interesul nostru este să ajungem la poziții realiste și care să ne permită nu să lăsăm să creăm sentimentul că o să ieșim din criză, ci să uh, identificăm instrumentele pentru a ieși din criză. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Goses. În numele liberalilor are acum cuvântul domnul Vacher. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule raportor, pentru prezentarea introductivă. Vreau să vă spun uh, că sunt pe aceeași lungime de undă, de undă cu ce a spus PT-ul. A reieșit acest uh, lucru foarte clar și din uh, numărul foarte mare de amendamente înaintate. V-ați dat seama, bineînțeles, că uh, unii dintre noi consideră că acest raport merge prea departe și nu în direcția cea bună. Deci aceste divergențe despre care a vorbit doamna raportor sunt realitate, sunt ideologice, da, într-o mare parte, dar se, se întemeiază foarte mult pe fapte. Nu o să intru acum uh, în toate amendamentele înaintate și propunerile făcute de mine și de alți colegi, dar cred că în ceea ce privește cele două puncte subliniate de doamna raportor, aș putea să vă spun câteva lucruri. În primul rând, controlul democratic al Parlamentului, da, bineînțeles, trebuie consolidat cu toată... Cu toții suntem de acord cu asta, dacă vorbim despre acest, același lucru, este foarte important, bineînțeles, ca rolul Parlamentului să fie consolidat, dar Parlamentul nu uh, poate să ia cu Comisiei, fiindcă atunci vom uh, face aceeași greșeală pe care a făcut-o Consiliul în trecut, vom negocia între noi și până la urmă nimeni nu face ce va trebui să se facă și anume să se reducă deficitul bugetar și să se aplice reformele structurale. Motiv pentru care noi am uh, pus în aplicare măsuri cum ar fi pachetul celor șase măsuri și semestrul european. În al doilea rând, bineînțeles, că această criză este foarte gravă, iar obiectivele pe care le-ați înaintat dumneavoastră, doamnă raportor, pentru combaterea șomajului în rândul tinerii și, tinerilor și a fraudei fiscale sunt elemente ce se, bucură, ce se pot bucura de sprijinul nostru, dar așa cum a spus domnul Gozes, nu putem să construim uh, casa pe nuferi. Și acum cred că este clar că există mari divergențe în ceea ce privește modul în care socialiștii, doamna raportor, percep perspectivele pentru viitor, precum și optimismul pe care îl simțim unii în ceea ce privește calea pe care am apucat-o acum, bineînțeles, în vremuri de restriște, dar vedem că aceste măsuri dau rezultate. Țările, iată, acum o duc mai bine decât înainte de criză și cred că discuțiile în ceea ce privește multiplicatorul fiscal, așa cum a spus domnul Gozes, raportul FMI publicat recent, a arătat foarte clar că acesta a făcut unele calcule greșite în timpul crizei și este foarte important să citim întregul raport de la FMI, ceea ce nu înseamnă că fisca- consolidarea fiscală, procesul acesta de, ce se desfășoară acum nu trebuie dus mai departe. Eu sunt un deputat tânăr, dar este foarte import- și este foarte important să avem o perspectivă pe termen lung. S-ar putea ca pe termen scurt să mai uh, ușurăm lucrurile, dar cred că rezultatul pe termen lung nu va fi unul pozitiv și trebuie să ne gândim foarte serios la asta, să avem o perspectivă pe termen lung. Această criză ne-a arătat faptul că statele membre nu pot uh, să se îndatoreze așa cum a făcut-o până acum. E nevoie de o reformă structurală, trebuie să reducem uh, cheltuielile, uh, trebuie să facem acest lucru pe viitor. Deci, cred că în continuare avem o, avem divergențe nu numai tehnice, ci și ideologice, care, uh, peste care, bineînțeles, trebuie să facem o punte, chiar dacă nu va fi ușor, uh, suntem gata totuși să găsim un compromis, așa cum am făcut-o pe marginea pachetului celor șase măsuri sau a semestrului european. Deci aștept cu nerăbdare o discuție uh, rodnică cu privire la modul în care putem avansa lucrurile pe o cale pozitivă. Mulțumesc foarte mult! Pentru conservatori britanici nu este nimeni aici, astfel încât dau cuvântul doamnei Tun din partea verzilor. Doamnei Turunen, mă scuzați. Îmi cer scuze că am întârziat. Am fost uh, la Comisia Pieței Interne și nu am ascultat toată prezentarea doamnei Ferrera. Așa se întâmplă când au loc mai multe reuniuni în același timp. Suntem de acord cu raportul în linii mari, dar considerăm că este loc de mai bine. Și vreau să vă spun încă din capul locului faptul că trebuie să recunoaștem faptul, așa cum au spus și antevorbitorii noștri, și antevorbitorii, că există foarte multe amendamente diferite noi versii dorim să depășim acest lucru, să ajungem la un consens. Da, într-adevăr, acest lucru în, este generat de diferențe ideologice, dar putem să învățăm unii de la alții și să încercăm să facem acest lucru și de această dată. Domnul Baros a spus de curând că am ieșit din criză. Nu știu dacă a fost citat greșit sau ce s-a întâmplat, dar cred că aceasta este o afirmație prea optimistă. Pe de altă parte, cred că ar trebui să recunoaștem progresul care s-a făcut, dar să ținem cont și de evoluțiile îngrijorătoare. De pildă, șomajul în creștere, nivelul datoriilor în creștere și lipsa perspectivelor de creștere pentru anul viitor. Acest lucru este grav și pentru durabilitatea finanțelor publice. Încă un aspect pe care aș dori să-l discut cu ceilalți raportori din umbră. Se conturează noi abordări, poate mai echilibrate, mai echilibrate, care să facă punți ideologice, de, pe, de, de, de, de raportul publicat de doi economiști la FMI, care uh, arată care sunt efectele negative asupra creșterii în momentul în care se reduc cheltuielile publice și investițiile, efecte negative mai pronunțate decât se aștepta la început. Deci efectele ar fi mai mari decât se crede la început. Iar uh, aceste informații empirice trebuie discutate la nivelul raportorilor din umbră. Acum câteva aspecte unde cred că putem ajunge la un consens. În primul rând, finanțele publice. Și eu sunt membru nou al acestei comisii, dar am uh, urmărit activitatea preced... din mandatul precedent și am înțeles că s-a ajuns la un acord în această comisie pentru a avea o consolidare pe termen lung, uh, care să depindă extrem de mult de, con- pe conținut, de conținut. Am ajuns, am ajuns la un acord, dar trebuie să fim foarte precauți și să nu uh, creăm datorare suplimentară în Europa am dorit să se introducă o anumită flexibilitate și am făcut acest lucru în pachetul celor șase măsuri și vrem să folosim această flexibilitate acum. Astea sunt uh, acordurile la care am ajuns uh, în domeniul finanțelor publice. Un punct de plecare foarte bun. Apoi, în ceea ce privește răspunderea democratică, cum ar fi uh, noul tablou de bord propus de comisie, dar cu care sunt de acord, dar, dar Parlamentul nu a fost implicat, așa cum s-a ajuns la un acord inițial. Și trebuie să discutăm asta în contextul semestrului european. Parlamentul european trebuie să fie uh, participant și deciziile sale trebuie să fie respectate. Apoi, competitivitatea. A trebuit să ne îngrijoreze pe tot situația din Europa. Scăderea productivității capitalului, precum și faptul că ne confruntăm cu foarte multe provocări în Europa față de celelalte regiuni ale lumii și trebuie să avem grijă să se creeze locuri de muncă în acest context al competitivității. Bineînțeles, noi verzii am dorit să se pună accent mai mare pe eficiența resurselor în contextul competitivității, fiindcă există acolo un potențial uriaș. Iată ce doream să vă spun deocamdată. Am vrut să ridic aceste trei aspecte. S-au înaintat foarte multe amendamente, poate prea multe și din partea noastră, dar așteptăm cu nerăbdare să începem discuțiile și să ne dăm cu toții silința. Vă mulțumesc, doamna Turunen. Trecem acum la dezbatere. Am două solicitări de luarea cuvântului. Și văd că mai doresc câțiva colegi. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Dau cuvântul reprezentantului GUE. De fapt, domnul Clute va vorbi în numele lor. Yes, uh, Mulțumesc. De fapt, doamna Mariza Matias este responsabilă, dar nu poate fi prezentă în această dimineață și de aceea mi-a transmis câteva idei principale și m-a rugat să vi le prezint. În primul rând, cred că toate grupurile sunt de părerea că bugetul trebuie să fie implementat în modul cel mai serios. Cred că fiecare grup este de acord în acest sens. Întrebarea însă este dacă și datoriile care ar fi presupuse de un buget solid sunt dorite de fiecare grup. Dacă ar fi, ar fi bine ca cel puțin o parte a deficitelor să fie, să fie acoperită și astfel uh, să împiedicăm prăbușirea sistemului bancar. Asta s-a și făcut în câteva state prin măsurile specifice anticriză. Însă, uh, nu trebuie în niciun caz să pierdem acest lucru din vedere. În ceea ce privește diferențele care au apărut, aș vrea să amintesc raportul lui Laszlo Andor, care a fost uh, făcut public săptămâna aceasta, raportul comisarului pe chestiuni sociale, care arată foarte clar în ce măsură diferențele și sărăcia din Uniunea Europeană a crescut în ultimii ani. Și la asta s-a referit și raportoarea. Acum aș dori să trec la modul mai concret la raportul Elizei. În trecut uh, am avut o poziție destul de critică față de guvernanța economică. Raportul pe care ni l-a prezentat Eliza se bucură în mare parte de susținerea noastră. Credem că este foarte bine ce a făcut Eliza aici. Uh, mai ales uh, faptul că s-a referit la efectele negative ale politicii anticriză, de exemplu dezechilibrele sociale care au apărut. Putem susține această idee și, uh, de asemenea, uh, în raport se menționează și asimetriile provocate de măsurile anticriză. Noi credem că este bine să se constate care au fost efectele, pentru că, într-adevăr, în unele cazuri, criza a uh, fost ținută sub control de aceste măsuri, dar nu întotdeauna și în 2011 Comisia a arătat acest lucru în raportul său. Se vorbește, deci, și de măsurile anticriză și consecințele acestora și suntem de acord cu cele spuse în raport. În legătură cu efectele pozitive ale acestor măsuri, raportoarea este destul de sceptică. Ea se referă la uh, multiplicatorii negativi care au crescut și și noi susținem uh, viziunea sa asupra um, efectului asupra creșterii. Și în încheiere am avea și câteva observații critice sau câteva observații referitoare la potențialul de ameliorare a textului. Noi credem că ar trebui să fie exprimat în mod mai clar faptul că liberalizarea și dereglementarea piețelor financiare a avut un efect decisiv în provocarea crizei actuale. Această politică trebuie să fie făcută mai strictă. Suntem de părere că trebuie corectată această dereglementare a piețelor financiare din Uniunea Europeană, însă credem că acest lucru trebuie exprimat foarte clar în text. Apoi, în ceea ce privește uh, introducerea euro, credem că aceasta a dus la diferențe de salariu între statele membre și aici Germania joacă un rol foarte important și acest lucru a fost arătat în raportul uh, Comisiei pe 2011. Trebuie să se arate de asemenea foarte clar că nu numai unele state sunt afectate de criză, ci toate statele și toate uh, persoanele din Uniunea Europeană sunt afectate de problemele din economie. Efectele crizei se simt peste tot, uh, chiar și în Germania, pentru că exporturile germane au scăzut foarte mult către sudul Europei. Astfel de dezechilibre trebuie să fie rezolvate la modul simetric. Se menționează în raport statele cu deficit. Într-adevăr, aceste state au probleme specifice, așa este, însă um, trebuie să se ia măsuri durabile în legătură cu ele. Există probleme uh, programe de lichidități pentru bănci, însă acestea nu au reușit să rezolve problemele băncilor. Se uh, tot bagă bani în bănci, însă aceștia nu mai ajung după aceea în economia reală. Ar trebui să se prevadă și programe de adaptare macroeconomice, mai ales în statele cele mai afectate de criză introducerea de programe pentru restructurarea datoriei și uh, participarea creditorilor privați este o, uh, chestiune care se tot vehiculează, însă credem că un astfel de proces trebuie să fie întotdeauna corelat și cu creșterea. Cam acestea sunt uh, observațiile colegei mele, aș avea și câteva observații din partea mea. Cred că Comisia sau noi ne concentrăm pe toate cele 27 de state membre, întrebarea este dacă uh, în timp, pe termen lung, este sustenabilă această abordare, dacă putem să uh, continuăm an de an de an această analiză. Dacă nu ar fi mai bine să analizăm câteva state considerate relevante și să ne concentrăm pe problemele acestora și să lucrăm țintit. Bine, e doar o părere foarte personală, poate că vom discuta despre ea. Aceasta este părerea mea, cam asta aveam de spus. Sper că acest raport uh, nu va fi prea mult modificat, știu că trebuie să găsim un compromis, însă sper că punctele cheie din acest raport vor rămâne în text până la final. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Clut! Trecem acum la dezbatere. Și are cuvântul domnul Clintz. Mulțumesc, aș avea doar câteva observații succinte. Aș mai adăuga ceva la ce a spus Filip de Bacăr în numele grupului nostru. Eliza Ferreira, într-o anexă la raport, a prezentat pe scurt trei categorii de subiecte și se referă acolo la chestiunea evaziunii fiscale și a evitării plătirii impozitelor și la controlul democratic și de asemenea prezintă alternative la um, așa numita politică de economie pe care o desfășurăm la ora actuală. În primul rând, sunt de acord cu părerea că evitarea plătirii impozitelor este o mare problemă care trebuie să fie combătută prin toate mijloacele. Evaziunea fiscală, care Evaziunea fiscală este problema mai gravă, însă evitarea plătirii impozitelor pe căi legale este o procedură cât se poate de normală. Asta se face peste tot, nu numai în Grecia. Până la urmă, orice întreprindere încearcă să-și optimizeze plata impozitelor în cadrul legal dat. Nu trebuie să considerăm că acest lucru este o infracțiune, ci trebuie să ne um, modificăm în așa fel prevederile legislative încât să nu mai existe lacune în legislația fiscală. M-am gândit și eu la acest lucru. Eliza prezintă aici câteva puncte uh, legate de aceste aspecte. Trebuie să vă spun că eu sunt de aproape 9 ani aici în Parlament și nu am constatat în această perioadă niciun fel de progres major. De la an la an uh, apar uh, fraude destul de mari legate de TVA și nu numai acum în această perioadă de criză. Trebuie să vă spun că uh, e o chestiune care vizează mai mult întreprinderile și nu pe noi ca politicieni. Al doilea subiect ar fi controlul democratic pe care îl susținem cât se poate de puternic. Într-adevăr, trebuie să avem aici o poziție cât se poate de fermă în acest sens. Mai este apoi un punct foarte important și anume propunerile Elizei referitoare la uh, politica de economie și cum poate fi aceasta continuată aș vrea să vă spun că nu trebuie să uităm un lucru. În anii 70, în Europa, bă, a început să existe o politică a statelor de a cheltui mai mult decât colectau, decât aveau venituri din impozite. Chiar și în țara mea s-a practicat acest lucru și să știți că atunci se spunea că preferăm să avem 5% inflație decât 5% șomaj. Acum am preferat să avem un șomaj de 5%, ce să mai spunem, însă, până la urmă, ne-am trezit că inflația a ajuns cam la 10% și, și șomajul a ajuns tot la 10%. Deci n-a ieșit socoteala. După părerea mea, am avea, uh, după părerea mea, suntem confruntați cu o adevărată criza încrederii. Dacă dorim să consolidăm încrederea și să stabilizăm situația, nu mai trebuie să mai facem datorii și mai mari peste cele pe care le avem până acum. Și, de fapt, nici nu suntem în stare să mai facem alte datorii, pentru că piețele nu ne vor mai pune mijloace la dispoziție dacă politica noastră nu este solidă. După părerea mea, e, aceasta este doar o abordare teoretică trebuie să cuplăm consolidarea bugetară cu încercarea de a consolida creșterea. Însă creșterea nu este provocată doar de cheltuieli suplimentare, ci și de o creștere a eficienței. Am, acum un an a existat un raport, acum un an și jumătate, un raport referitor la ameliorarea serviciu, sectorului serviciilor uh, pe piața internă. În al doilea rând, se vorbește despre dezechilibre. Cred că, într-adevăr, trebuie să analizăm această temă în mod regulat, însă nu trebuie nici să uh, ne facem aici idei greșite. Ideea uh, Elizei ar fi de a avea un fel de economie planificată printr-o percepere centralizată a impozitelor. Să știți că nu poate funcționa așa ceva. Trebuie să încercăm mai degrabă să combatem cauzele acestor dezechilibre. Poate că în unele cazuri productivitatea e mai mare, în altele costurile muncii sunt mai mari. Ar fi nevoie într-adevăr de măsuri de a combate aceste dezechilibre, dar uh, să facem noi acest lucru centralizat de la Bruxelles, nu cred că este durabil. Este o greșeală să crezi așa ceva, este o viziune centralistă și uh, a unei economii planificate. În al treilea rând, sunt de acord cu Eliza și anume că există potențial legat de uh, Banca Centrală Europeană uh, și Banca Europeană de Investiții. Am vorbit cu noul președinte al BEI și mi-a spus că problema nu este finanțarea. Capitalul băncii există? Este suficient? Există uh, cele, acele state critice, să le spunem așa, în Europa, însă cu toate acestea, toate cele 27 de state membre au contribuit la finanțarea BEI, dar nu există proiecte, nu există proiecte destul de uh, rațional uh, structurate, nu există idei de investiții. Nu există suficiente proiecte care să atragă după sine un potențial de creștere real. În ultimul rând, se mai pune problema speculațiilor. Cu toții uh, regretăm existența atacurilor speculative la adresa euro sau la adresa anumitor state membre. Însă aceste atacuri nu apar din senin ele utilizează în, cu bună știință punctele slabe ale anumitor state membre. Utilizează punctele slabe ale acestor state și se bazează pe, pe fapte până la urmă. De fapt, prin proiectul legat de agențiile de rating, am încercat să introducem niște reguli, să introducem un set de măsuri, dar nu știu dacă vom reuși să eliminăm complet aceste atacuri. Cu toate acestea, noi încercăm să consolidăm situația statelor. În orice caz, Trebuie să fim conștienți că nu vom putea opri speculațiile. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Clinț. Are cuvântul domnul Gigold. Dragi colegi, nu intenționam să intervin în această dezbatere. Cred că aici unii consideră că a început deja campania electorală și e păcat. Pentru că avem probleme, avem probleme de fond și uh, discutăm aici acest raport. Unii ar putea să spună, de fapt, că raportul prezintă semne de uh, ideologizare și nu avem nevoie de așa ceva. Trebuie să ne asumăm răspunderea și trebuie să analizăm separat uh, Două chestiuni. Trebuie să analizăm situația statelor din Europa Centrală și de Est și a realităților de acolo și e păcat că această situație joacă un rol foarte slab în discuția noastră. Atunci când discutăm despre criza euro, analizăm mult prea puțin uh, cifrele și faptele și situația persoanelor în șomaj din Europa Centrală și de Est. Dacă vă uitați la raportul comisiei, acest lucru se vede foarte clar și eu cred că e important să nu uităm acest lucru și să fim conștienți de el. În al doilea rând, multiplicatorii fiscali. Dacă ar fi să-i ascultăm pe unii de aici, se pare că multiplicatorii fiscali sunt un fel de conspirație a socialiștilor. Trebuie să vă spun că nu e vorba de o conspirație a socialiștilor. Dacă citiți raportul FMI, veți înțelege foarte clar despre ce este vorba. E foarte important raportul femeii, pentru că ei au recunoscut acolo că s-au înșelat. De fapt, au evaluat greșit. Au făcut aceleași greșeli în anii 80 și în anii 90 pe baza aceluiași fapt economic, și anume că dacă reduci cheltuielile publice în criză, riști să intri într-o spirală descendentă mai profundă decât dacă ai fi făcut aceleași economii pe o altă perioadă de timp. Și este o dezbatere economică și practic nimeni dintre cei care au în serios economia nu trebuie să uh, treacă cu vederea această teorie. Practic, s-a făcut o mare greșeală în aplicarea acestor politici. Și de asemenea este o greșeală să negăm că există multiplicatorii fiscali. Sigur, Jean-Paul, cu toată prietenia, să știi că dacă statul cheltuiește un euro, într-adevăr se poate genera o cerere financiară de mai mult de un euro. Deci multiplicatorul aici este de mai mult de unu, e un fapt. De aceea este atât de uh, importantă această întrebare. Cum cheltuim banii publici? Există state cu un nivel ridicat de cheltuieli publice care reușesc să obțină multiplicatori fiscali mari prin cheltuielile lor. Și există alte state care cheltuiesc mult, dar realizează foarte puțin. De aceea ar trebui poate să vedem uh, care este situația în Scandinavia și să ne gândim apoi de ce în alte state situația e mult mai rea. Acest lucru este exprimat și în raportul social al domnului Andor cu cifre foarte clare. Deci trebuie să fim echilibrați și să ne bazăm pe teologii. Celălalt aspect pe care l-aș menționa este uh, legat de efectele sociale ale evitării plătirii impozitelor și al evaziunii fiscale. Dragă Wolf, și tu mi ești un prieten drag. Cred că în Europa suntem de acord cu privire la ce înseamnă o economie socială de piață. O economie socială de piață, e se spune clar la școala de la Freiburg, care e baza ideologică a partidului tău, este o economie care cere antreprenorilor și tuturor participanților, inclusiv consumatorilor, să-și maximizeze uh, profiturile. Însă, teoreticienii acestei mișcări erau în același timp și creștini și ei considerau că nu trebuie doar ca fiecare participant să-și maximizeze avantajele, ci să țină și cont de criterii etice. E foarte ciudat că liberalii cer ca doar statul să aibă responsabilitate aici. Responsabilitatea socială, responsabilitatea ecologică reprezintă o obligație pentru toate întreprinderile și pentru toți consumatorii. Sigur că există concurență. Nu poți să cer niciunui antreprenor să se sinucidă prin concurență. Dar nici nu e adevărat că maximizarea avantajelor fiscale este o datorie a persoanelor care au răspunderea de management. Ce înseamnă această uh, concepție? Prin remarca pe care ai făcut-o, te-ai îndepărtat de baza ideologică a economiei sociale de piață. Această teorie stă la baza tratatelor europene și este un uh, consens cred eu, și în rândul decidenților politici din Germania. Apoi, să cer, se cere reechilibrarea situației economice dintre diferitele state și tu spui că asta este o viziune centralizată, ideologi, ideologistă a economiei. Să știi că ce a spus Herman Van Rompuy și ce s-a spus și în raportul comisiei de ieri este să existe un fel de reechilibrare a monedei comune. Nu e centralism. Nu e vorba despre dereglementarea Germaniei ca să devină săracă și reglementarea de la vârf spre bază a Portugaliei și a Greciei, de exemplu, ca să devină state bogate. Nu, e vorba despre politica monetară. Asta s-a făcut în Germania, în Elveția, în Regatul Unit, în Statele Unite peste tot, dacă există regiuni cu o dezvoltare economică puternică și altele mai slabe, se introduc în sistem stabilizatori automați ca să se reechilibreze situația și să nu te trezești că șomajul în rândul tinerilor este de 50% în unele zone și de 8% în altele. Există colegi care încearcă să introducă stabilizatori automați în sistem și nu poți să le spui, să-i categorisești imediat ca fiind uh, Ideologia unei economii centralizate. Vreau să-i rog pe toți colegii să revină la spiritul economiei sociale de piață și să lase alte ideologii afară din discuție. Să știți că sunt dezamăgit de calitatea dezbaterii. Îmi pare rău că vorbesc atât de pe șleau. Mulțumesc, domnule Gigold. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, Aș dori și eu să spun câteva lucruri. În absoluto. Primero, yo creo que no debemos... Nu prea îmi place când sunt președinte de ședință să iau cuvântul în numele meu, dar de data asta cred că uh, aceste observații se impun. Uh, cred că uh, posibilitatea de a Ehm, nu e momentul acum să o luăm uh, de la zero, dar în orice caz uh, e clar că o mașină nu are cum deocamdată să meargă cu apă. Uh, e nevoie și de mașină, dar e nevoie și de carburant, de benzină. Sigur că putem să uh, discutăm, să tot dezbatem cât de repede putem uh, aplica consolidarea fiscală. E o dezbatere legitimă pe care o putem în continuare desfășura. De fapt, de mult am început-o, dar pe de altă parte, trebuie să fim foarte prudenți când vorbim despre acești multiplicatori fiscali. Nu cred că ar trebui să Uh, dăm naștere unor așteptări uh, neîntemeiate. Uh, cred că nu putem vorbi de multiplicator fiscal în cazul unui stat care are o datorie, o datorie de, publică de mai bine de 90%. Putem vorbi de multiplicator fiscal doar dacă datoria se ridică la 30-40%. Anumiți experți spun că la un anumit grad al datoriei datoriei, nivel al datoriei, multiplicatorul fiscal se apropie de zero. Deci haideți, haideți încă o dată să fim cinstiți uh, și să nu dăm naștere unor false speranțe uh, cetățenilor noștri. Aș dori să vă mulțumesc uh, pentru faptul că m-ați ascultat și acum haideți să dăm cuvântul doamnei raportor, doamnei Ferreira. In English. De această dată mă voi exprima în limba engleză. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au luat cuvântul, tuturor celor care au uh, înaintat uh, amendamente. Recunosc că prietenul meu, domnul Gozes, a a adus foarte multă energie în perioada dinaintea Crăciunului. Mulțumesc pentru această energie pe care ai suflat-o dezbaterilor noastre dar uh, m-aș fi bucurat și să uh, asculte ce am avut eu de spus înainte de a lua cuvântul, care a fost pregătit dinainte din câte am înțeles. Uh, pe de altă parte, înțeleg faptul că domnul Gozes a simțit nevoia să facă o astfel de intervenție. Cred că ultimile intervenții au dat naștere unei noi modalități de abordare a Uh, subiectului, a dosarului. Uh, eu încă cred că consensul este posibil, voi face tot ce îmi stă în putință, așa cum am spus uh, în prezentarea mea inițială, însă acestea fiind spuse, s-ar putea să nu ajungem la un consens. Asta e viața. Și dacă nu vom reuși, e mare păcat, dar în orice caz mesajul meu este foarte clar și uh, încă o dată putem să nu ajungem la consens, asta e viața. Aș dori să fac o lămurire acum însă. Aș dori să mulțumesc uh, domnului Clint pentru intervenția sa, uh, pentru felul în care a abordat uh, amănuntele, dar aș dori să mulțumesc și doamnei Turman și domnului Gigol pentru abordarea aspectelor importante. Și aș dori să-i mulțumesc și lui Paul Zalbo, care a vorbit de chestiunea cea mai importantă pe fond. Pentru că în acest, prin acest text noi nu punem sub semnul întrebării, sub un mare semn de întrebare, dacă e nevoie de consolidare sau nu, uh, dacă e nevoie de controlul uh, datoriei, de controlarea datoriei și așa mai departe. Nu aceasta este întrebarea. Întrebarea este dacă ar trebui să Uh, continuăm în ritmul de consolidare pe care îl practicăm acum sau dacă ar trebui să evaluăm rezultatele acestui proces și să dăm, uh, acordăm și uh, șansă unei încetiniri a ritmului și să evaluăm măsurile pe care le-am aplicat până acum. În ceea ce privește consolidarea și nu celelalte elemente, precum controlul democratic, uh, combaterea taxei uh, fiscale, uh, evaziunii fiscale și așa mai departe, acestea sunt alte subiecte, dar acesta este miezul problemei, pentru că economiile care au făcut ce li s-a cerut, au aplicat măsurile care au fost propuse, care au, au dus la o recesiune care este mult mai mare decât uh, recesiunea prevăzută atunci când aceste măsuri au fost propuse. Și aceasta este problema de care vorbim acum. Vorbim despre multiplicatori. Deci, în acest caz, nu vorbim despre recuperare, vorbim despre măsurile care au fost adoptate și încercăm să vedem dacă aceste măsuri au obținut efectul scontat, pentru că ele ar fi trebuit să ducă la o uh, încetare a uh, recesiunii, care însă a fost multiplicată de 3 sau de 4 ori în uh, anumite economii și pentru că această încetinire a fost uh, prea uh, puternică, s-a ajuns în recesiune și odată ce intri în spirala recesiunii, acest lucru s-a întâmplat uh, simultan în mai multe economii, ele au interacționat și rezultatul a fost că nu s-a pus capăt procesului de recesiune. Când uh, uh vorbim despre recesiune, haideți, uh, dragi colegi, să ne uităm la cifre. Avem acum Uh, o uh, întreaga zonă euro care se află în uh, recesiune și avem o rată a șomajului de mai bine de 11%. Deci cred că ar trebui cel puțin o atitudine obiectivă, normală și să vedem dacă am făcut prea mult, dacă am exagerat, dacă putem uh, încetini recesiunea, dacă putem uh, adopta alte măsuri pentru a atinge același obiectiv în mod mai eficient sau sau Uh, dacă nu am intrat într-o capcană ideologică, pentru că uh, în urmă cu patru ani, de exemplu, am uh, suferit de pe urma aceleiași probleme când am spus că rețeta prescrisă nu a fost cea potrivită dar acum ar trebui să ne întrebăm dacă ar trebui să continuăm având în vedere starea în care se află Uniunea Europeană și zona euro, care se destrămează. Șomajul este tot mai mare, oamenii ajung în șomaj uh, fără niciun fel de control, deci trebuie să ne întrebăm dacă dorim să continuăm pe această cale. Eu voi încerca să fac tot ce îmi stă în putință pentru a propune amendamente de compromis care sunt obiective, sunt raționale Așa cum spunea și colegul Higol, să ne uităm la cifre și să spunem că cei care au uh, pus în aplicare măsurile care li s-au impus, dacă au obținut rezultatele scontate sau nu. Deci, foarte pe scurt, voi încerca să ajung la uh, compromisuri, amendamente de compromis. Cred că avem uh, o anumită marjă de manevră dacă suntem cu adevărat uh, serioși în legătură cu ce vrem să facem dacă ne bazăm pe rezultate concrete, pe cifre, pe uh, statistici concrete și să nu ne bazăm doar pe ideologie. Să spunem că vrem să sprijinim uh, uh, un anumit premier, un anumit președinte dintr-un stat membru și așa mai departe, că vrem să evităm măsurile propuse de comisie. Nu aceasta este problema. Cetățenii nu ne-au ales pentru a, ca noi să spunem că ne place sau nu ne place Comisia Europeană. Obiectivul nostru este să ajutăm lăsăm uh, economia europeană să uh, progreseze. Nu vin aici în calitate de uh, reprezentant al cetățenilor și să agit un steag sau un altul. Nu, noi suntem aleși de cetățeni pentru a face o declarație. Dacă avem și alte moi de a atinge același obiectiv, o putem face, dar trebuie să evaluăm, să monitorizăm în permanență rețetele care au fost și măsurile care au fost impuse. Iată poziția mea în calitate de raportor. Voi încerca să fac uh, tot ce mi stă putință, cu multă onestitate, cu multă uh, cinste, să, uh, să, să compilăm uh, elementele pe care suntem de acord, dar uh, încă o dată nu Uh, vreau să diluăm uh, mesajul nostru pentru ca până la urmă să ajungem uh, la un fel de non-contribuție, să nu ne aducem o contribuție la problemele cu care eurozona și Europa se confruntă. Deci e un, o limită, un prag pentru orice fel de măsură de ajustare și cu aceste trei elemente de bază care au fost discutate, care au fost exprimate foarte clar, mai ales de domnul Clintz. Deci, evaluarea, reevaluarea căii de urmat, uh, în care să țină cont și de concluziile Fondului Monetar Internațional. Ne, uh, nu știu dacă e necesar să uh, cităm femeiul care spune cu ajusta, ajustarea fiscală ca măsură pentru a evita nivelurile excesive de îndatorare, și problemele demografice trebuie să fie um, uh, abordate. Dar după aceea se spune că efectul pe termen scurt al politicilor fiscale asupra activității economice uh, reprezintă doar unul din parametrii care trebuie analizați pentru a determina ritmul pentru de consolidare fiscală pe țară. Deci important este ritmul consolidării pe țară. Și, în acest sens, uh, trebuie să avem o atitudine obiectivă, neideologică și o monitorizare corectă a ritmului uh, măsurilor implementate și a consecințelor acestui ritm. Pentru că în uh, lumea reală, ce se întâmplă? Comisia a fost obligată să încetinească uh, acest ritm de ajustare pentru că Comisia a ajuns la concluzia că ce s-a întâmplat în Spania sau în Portugalia are nevoie de mai mult timp pentru ajustare. Aceasta este consecința concretă. Deci încerc, eh, trebuie să încercăm să anticipăm mai bine um, și să um, evităm costurile sociale excesive cu care s-au confruntat în eh, unele țări. Deci eu, în calitate de raportor, voi încerca să ajung la uh, un acord cât de larg cu putință, bineînțeles, dar după aceea voi vedea care este reacția colegilor și dacă nu putem ajunge la un compromis, la consens, îmi pare rău, dar pe de altă parte, în calitate de economist și de reprezentant uh, ales direct de către cetățeni, nu pot să ignor situația economică și socială uh, cu care ne confruntăm regret, dar e, uh, contravine principiilor mele etice în calitate de cetățean și de politician să uh, subminez totul doar pentru a ajunge la o convergență artificială, doar pentru a obține un text plin de laude uh, și de discursuri frumoase care ignoră ce se întâmplă de fapt în economie, pe piața muncii, cu ocuparea în Europa și așa mai departe. Deci eu voi face ce voi putea și după aceea le mulțumesc colegilor pentru înțelegere. Mulțumim, uh, doamnă Ferreira. pentru... Știu că trebuie să închem dezbaterea, dar mai avem încă 20 de minute înainte de dezbaterea cu președintele Eurogrupului, cu domnul Juncker. O să dau acum cuvântul reprezentantului uh, Uh, conservatorilor domnului Epping, raportor din umple din partea grupului ECR și după aceea vă mai pot da cuvântul dacă doriți să reacționați la ce spune domnul Epping. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. Îmi cer uh, scuze că am ratat uh, intervenția anterioară, dar a trebuit să mă duc la Comisia de Control Bugetar pentru a discuta cu doamna Ashton despre situația Serviciului European. Uh, extern european. Uh, după cum ați constatat, amendamentele noastre foarte numeroase arată că uh, colegii mei împărtășesc Uh, regretul meu în legătură cu uh, activitatea raportorului, dar având în vedere că nu am primit amendamente de compromis, mă voi referi la trei um, aspecte care sunt uh, foarte importante pentru grupul meu. În primul rând, trebuie să fim foarte prudenți la ce face doamna, față de ce face doamna raportor și nu cred că ar trebui să ne bazăm doar pe concluziile FMI în ce privește uh, multiplicatorii fiscali. Domnul Blanchard spune că uh, evaluările OMF se bază pe premise uh, Uh, alte uh, studii, inclusiv cele din partea FMI, uh, sugerează faptul că stimularea fiscală poate să fie contraproductivă, mai ales în țările cu o rată mare a datoriei și aceasta este una dintre cele mai mari probleme din zona euro. Prea multe țări trăiesc deasupra posibilităților și aceasta de prea mult timp. Deci nu avem marjă pentru îndatorare și nu putem soluționa această problemă printr-o îndatorare și mai mare. În ce privește amendamentele înaintate de alte grupuri politice, eu sper că vom putea să îndulcim Uh, tonul raportului pe această temă. În al doilea rând, mă bucur de faptul că alți colegi uh, nu sunt de acord cu ce spune doamna raportor cu uh, această ajustare fiscală care trebuie să se întindă pe o perioadă prea mare. Nu cred că e rețeta cea mai bună pentru economia, pentru că șomajul este foarte ridicat și e nevoie de acțiuni mai curajoase, de reforme structurale pentru a asigura competitivitatea. Trebuie să ne asigurăm că piața muncii este mai flexibilă. Aceasta ar trebui să fie o prioritate cheie. Și în al, al treilea doilea rând, cred că acest raport reprezintă o oportunitate excelentă pentru a atrage atenția asupra uh, pieței interne ca un creator de locuri de muncă. Uh, muncă. Eu, uh, de exemplu, am propus o cooperare consolidată între statele membre pe baza principiului țării de origine din directiva privind serviciile. Aștept cu nerăbdare amendamentele de compromis ale doamnei Ferreira. Sper să avem un spirit constructiv, să cooperăm, dar mă tem de faptul că comisia noastră, din motive ideologice, uh, va duce la un text uh, dezamăgitor, așa cum a făcut-o și până acum. Vă mulțumesc! Mulțumim. Mulțumim domnului Epping. Dorește doamna Ferreira să spună câte ceva? Well, thank you. I agree in... Mulțumesc. Sunt de acord uh, cu o parte din afirmațiile domnului, poate nu neapărat cu ce a spus domnul Epping, dar cu unele dintre amendamente. Sunt de acord și cu multe amendamente care au fost înaintate și uh, de domnul Gozes. În ce privește aspectele menționate de domnul Epping, da, sunt de acord că piața unică trebuie să fie consolidată. Am uh, văzut amendamentul dumneavoastră, poate că este puțin prea amănunțit, dar sunt de acord că piața internă uh, și e puțin, uh, merge mai departe de sfera de aplicare a acestui raport, uh, dar sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, e nevoie de mai multă piață unică. În ce privește stimulentele, stimulenții fiscali, nu vorbim despre acest uh, aspect acum. În ce privește, vorbim despre multiplicatori în acest uh, context. Încercăm să ne asigurăm că măsurile propuse, în conformitate cu modelele propuse, ar trebu- fi trebuit să ducă la o uh, uh, încetinire a uh, uh, recesiunii, dar în loc de încetinire economiei am obținut uh, o adevărată recesiune pentru că uh, efectul a fost multiplicat de 3-4 ori. Deci vă invit să vă uitați la estimările pentru anumite măsuri în anumite țări, în care pentru acest an, de exemplu, încetinirea economiei estimată ar putea fi oprită și am putea obține chiar o creștere de 1%. Ori, Uh, țara respectivă a ajuns la o creștere de minus 3%. E vorba de țări care au uh, aplicat cu strictețe uh, principiile care le-au fost impuse. E exemplul tipic de situație pe care îl discutăm. Dacă avem o evaluare sau o previziune negativă care duce, care propune o tăiere a cheltuielor publice, uh, Uh, și o scădere a cerinței interne, uh, trebuie să vedem dacă e uh, nevoie de e, e, măsuri suplimentare sau să ajungem la o recesiune de 3 de 4 ori mai mare. Iată care este problema. Deci trebuie să evaluăm efectul acestor multiplicator, pentru că în vremuri de criză uh, rezultatul uh, trebuie să fie mai puternic decât în vremurile uh, obișnuite. Deci iată care este concluzia mea. Iată dezbaterea pe care ar trebui să o avem. Sunt de acord, deci, cu o parte din amendamentele dumneavoastră și am luat act de propunerea dumneavoastră pentru amendamente de compromis. Uh, cred că ați observat din, uh, din, din cele spuse de mine că voi încerca să uh, mă bazez pe analizele serioase pe care noi trebuie ca Parlament și Comisie Econ să o facem în acest moment în care se află zona euro și cred că ar trebui să evaluăm situația în mod foarte serios și să uh, folosim contribuțiile cele mai interesante ale colegilor. Mulțumim, doamna Ferreira. Aș dori să vă reamintesc că votul la comisia noastră va avea loc în 21 ianuarie și la plenară în luna februarie. și aceasta pentru uh, a pune raportul nostru la dispoziția Consiliului. Cu permisiunea dumneavoastră, vă propun să facem o pauză, domnule Gozes. Nu o să fac niciun comentariu cu privire la faptul că uh, atunci când nu votăm ca ceilalți suntem retardați mentali, dar aș dori să vă pun o întrebare legată de calendar. Nu știu cum, după dezbaterea de astăzi, putem să obținem amendamente de compromis în 21 ianuarie. Să nu uităm că astăzi e 10 ianuarie, avem 11 zile la dispoziție pentru amendamente de compromis. Uh, în timpul vacanței nu am uh, putut lucra, e adevărat, dar nu știu dacă data de 21 ianuarie e cu adevărat realistă sau știm dinainte care va fi rezultatul. Mulțumesc, uh, domnule Gozes. Singurul mod în care ne putem asigura că putem pregăti acest raport înainte de Consiliul din, uh, de, de primăvară e să ne asigurăm că votăm în luna februarie și, după cum știți, nu putem uh, organiza mini-plenară la Bruxelles, având în vedere uh, starea în care se află sala de plen, deci avem la dispoziție mai puțină flexibilitate pentru a vota rapoartele în mod mai eficient, mai, re, mai, mai rapid. Uh, deci, singurul mod în care ne putem asigura că punem la dispoziția Consiliului uh, de primăvară acest raport e să votăm în 21 ianuarie în plenul comisiei noastre și după aceea uh, că vom vota raportul la plenara de la Strasbourg uh, din februarie. Doamna Turnan, Turnan a cerut cuvântul pe această temă? Da. Mulțumesc. Ă, săptămâna viitoare avem o oră la dispoziție, poate ar trebui să încercăm să obținem două ore, pentru că e o problemă legată de uh, termenul de depunere amendamentelor. Sunt de acord, dacă dorim să fim eficienți, va trebui să votăm, dar poate săptămâna viitoare uh, e nevoie de mai mult timp, poate puteți explora această pistă. Mulțumesc, mulțumesc doamnă Turinen pentru uh, sugestia dumneavoastră. Secretariatul m-a informat că am putea într-adevăr să obținem două ore pentru a ă, ne desfășura activitatea în, con în condiții optime. Dacă nu aveți alte comentarii, vă propun câteva minute de pauză. Da, să nu uităm că uh, pachetul cu două măsuri a, a fost discutat mai mult. Parlamentul nostru e ridicol. Mulțumim, domnule Gauzes. Dar e o altă dezbatere. Sigur, putem discuta dacă doriți să, să vorbiți și despre aceste, această temă. Domnule Gozes. Doamna Beres. Cunoaștem foarte bine situația. Jean-Paul Gozes, uh, ca și alți membri ai comisiei noastre, știm cu toții în ce condiții lucrăm miza noastră este să nu rămânem uh, în afara dezbaterii de la Consiliu. Știu că la, și la Consiliu, sau mă gândesc că la Consiliu dezbaterea e la fel de aprinsă pe teme precum multiplicatorii sau competitivitatea, uh, dar uh, această analiză anuală a creșterii va fi, uh, se va uh, transpune uh, în urma Consiliului de primăvară în recomandări specifice pentru fiecare țară. Deci știm că calendarul este foarte strâns pentru Parlament, dar chiar noi ne-am angajat să ne aducem contribuția la această dezbatere și singurul mod e să discutăm și să votăm acest raport la plenară, inclusiv pentru faptul că e vorba de texte fondatoare pentru reuniunea pe care o organizăm cu Parlamentele Naționale mă surprinde puțin uh, problema cu calendarul, încă o dată, uh, având în vedere că e vorba de un text care nu este legislativ. Domnul Gozes, mulțumesc, domnule președinte. Mă surprinde surpriza. <laughs> Eu voi spune lucrurilor pe șleau. Haideți să vedem uh, cum am uh, discutat uh, raportul uh, în semestru dinainte. Eu am fost raportorul. Câte reuniuni am avut, reuniuni de lucru, pentru a ajunge la acest uh, compromis? Uh, mult mai mult de 10 zile. Uh, nu o să vă fac acum o fișă de informare pentru că nu mi se pare chiar uh, subiectul cel mai important, dar vă pot verifica și vă pot transmite informația. Am făcut o primă reuniune Uh, unde să se exprime toată lumea. Apoi am uh, uh, rugat raportorii din umbră să-mi transmită sugestiile pentru raportul definitiv. Am inclus aceste idei în raportul dinainte raportului definitiv, apoi am avut amendamente, am avut încă o dezbatere de două ori pentru amendamentele de compromis. Nu știu dacă asistenta mea mă poate ajuta, se află în sală. Uh, Uh, dar, în orice caz, cred că am avut mai mult de 10 uh, zile la dispoziție pentru a ajunge la un compromis. Am ajuns la un compromis. Dacă uh, încercăm să arătăm că Parlamentul e dezbinat în lumina alegerilor care urmează, putem face acest lucru, dar poziția Parlamentului va fi foarte slabă și va, se va adăuga deciziilor slabe pe care le-am mai avut noi până acum. Deci, o să cer secretariatul să-mi amintească calendarul pentru semestrul dinainte, care nu a fost un eșec, am ajuns la un compromis, dar pentru a ajunge la un compromis e nevoie de timp. Dacă astăzi ni se spune că uh, renunțăm sau uh, luăm pachetul așa, eu vă spun că renunțăm dinainte. Mulțumesc, uh, domnule Gozes. Înțeleg poziția dumneavoastră. Adevărat că negocierile pentru pachetul cu două măsuri au fost încheiate. Așteptăm doar declarații acum pentru că multe grupuri și-au exprimat îndoielile, înțeleg poziția dumneavoastră, domnule Gozes, și uh, rog secretariatul să țină cont de uh, motivele de îngrijorare ale domnului Gozes în legătură cu uh, acest raport. Încheiem acum dezbaterea și mai avem încă câteva minute înainte de ora 11, când urmează dialogul cu, domnului Jean uh, cu domnul Jean-Claude Juncker, care va fi ultima cu domnul Juncker în calitate de președinte al Eurogrupului. Mulțumesc! Obrigado. Okay, anybody else coming to shake hands? Mai doriți să mai strângeți mâna? Haideți să încheiem cu strângerile de mână. Um, mă bucur nespus că pot trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba de dialogul economic, dialogul pe teme economice și schimb de vederi cu Jean-Paul Juncker, președintele Eurogrupului, este vorba despre un eveniment care are loc într-un schimb regulat cu domnul Juncker care s-a încetățenit și a devenit uh, oficializat prin uh, includerea dialogului pe teme economice în pachetul celor șase măsuri. Deci acum totul este legal. Nu mai facem nimic pe la spatele tratatului. Scrisoarea adresată, scrisoarea pe care am adresat-o eu pe 26 iulie propunea oficializarea întâlnirilor cu președintele Eurogrupului cu întâlniri bianua, bienale, odată în ianuarie, pentru a uh, prezenta programul de lucru anual al Eurogrupului și cealaltă în septembrie pentru evaluarea de la jumătatea parcursului a programului anual, precum și recomandările făcute statelor membre adoptate de Consiliu în luna iulie. Iar în uh, răspunsul uh, pe care mi l-ați dat, ați fost de acord și v-ați manifestat disponibilitatea pentru aceste întâlniri de două ori pe an, cu o întâlnire la începutul anului și a doua în toamnă. Vă mulțumesc foarte mult pentru acordul dumneavoastră. dau seama că sunteți președintele Eurogrupului de ceva timp, de șapte ani, dacă nu mă înșel. Vă mulțumesc, deci, foarte mult pentru activitatea pe care ați desfășurat-o și pentru disponibilitatea dumneavoastră întotdeauna de a veni la comisia noastră și sunt sigură că succesorul dumneavoastră va eh, respecta acordurile pe care le-ați eh, încheiat dumneavoastră acum și numele său și a, Uh, relațiilor cu această comisie. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru prezentare. Acum dumneavoastră ne veți face o prezentare introductivă de 10-15 minute, inclusiv uh, activitatea Eurogrupului și evoluțiile economice actuale cu referire la țările din program, iar apoi vom trece la o, o sesiune de întrebări și răspunsuri de către 5 minute, sesiune de către 5 minute. Acesta este sistemul nou. Fiecare avem 5 minute pentru fiecare întrebare și răspuns. Deci, dacă un membru adresează o întrebare timp de 5 minute, puteți să nu răspundeți. Dacă întrebarea este scurtă și răspunsul este scurt, atunci mai avem timp pentru o întrebare suplimentară, ceea ce face ca schimbul nostru de păreri să fie mult mai dinamic și o să încerc să conduc cu mână de fier pentru a respecta acest program și lucrurile cred că vor funcționa cum trebuie. Iar acum vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Nu Ne-ați dat amănunte foarte importante și interesante în ceea ce privește procedura, dar vom vedea cum se vor derula lucrurile. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi și dragi prieteni, mă adresez multora dintre voi cu această formulă de adresare. Iată, sunt din nou în fața dumneavoastră pentru ultima dată uh, acum, dar haideți să nu fim nostalgici, uh, pentru că este vremea acțiunii, nu nostalgiei. Aș dori să vă spun că anul 2012, în ceea ce privește rezultatele pentru zona euro, a fost uh, mai degrabă un an bun. De altfel, vă urez tuturor un an bun. Am luat decizii care merg departe, am stabilizat zona euro în ianuarie 2012, acum exact un an, mulți dintre observatori și chiar uh, unii dintre noștri, din, dintre noi, considerau că zona euro se îndreaptă către faliment. toți uh, cei care prognozau viitorul, mai ales uh, în uh, partea anglosaxonă a lumii, estimau că zona euro se va prăbuși în 2012. Dar iată că zona euro este încă în picioare. Grecia, despre care am spus că va ieși din, zo- din zona euro, este în continuare membra acesteia pe deplin viguroasă în reformele de ajustare. După punerea în, după intrarea în vigoare a mecanismului european de stabilitate, după, după punerea în aplicare a planului de salvare, o expresie care nu-mi place, pentru Grecia, după tratatul fiscal, care nu-mi place întru totul, după ce am făcut tot posibilul pentru a găsi soluții pentru sectorul bancar spaniol, iată, într-adevăr, astăzi, în ianuarie 2013, ne aflăm într-o situație mult mai bună decât la începutul anului care a trecut. Metoda mea de conducere a activității Eurogrupului a fost, iată acum fac bilanțul de la sfârșitul activității, a fost un amestec uh, al metodei bazate pe incluziune pe care o revendic și a metodei comuni- comunitare care nu există, de fapt, în zona euro. Încercând tot timpul să mențin uh, pe aceeași lungime de undă toate statele membre din zona euro, ceea ce nu se realizează foarte repede și uh, pentru, lucru pentru care e nevoie de reflexii și reflexii adaptate tuturor, iar metoda comunitară însemna că am dorit întotdeauna ca statele care nu sunt membre ale zonei euro să nu fie orfani, copii pierduți a Europei. Metoda mea a fost tot timpul bazată pe incluziune. Iar această metodă, bazată pe incluziune, are un mare defect, și anume că durează mult. Și îngreunează activitatea de zi cu zi, fiindcă trebuie să răspundeți la telefoane și să furnizați informații și necesită reuniuni care durează până în miez de noapte sau până în zorii zilei reuniunea ale Eurogrupului. Fiindcă trebuie să înțelegeți, moneda euro este moneda noastră comună, moneda tuturor statelor din zona euro. Iar atunci toată lumea are dreptul, obligația și competența de a se exprima în ceea ce privește metoda euro. Dat fiindcă unele rezultate au fost uh, mediocre pe alocuri, poate că reuniunile ar fi putut dura două-trei ore dar atunci nu am fi putut să acordăm drept de vorbire tuturor. Am spus adesea că cei, că uh, succesorul uh, meu uh, poate considera că poate nu trebuia să petrec atât de mult timp cum am făcut-o. Poate că putem reduce perioada de timp, dar veți vedea ce facem în următoarele șase luni dacă nu acordăm, dacă nu zăbovim suficient, atât cât este nevoie pentru a asculta părerile tuturor statelor membre, veți vedea ce se va întâmpla dacă nu ascultăm toate statele membre ale zonei euro și statele membre din afara zonei euro. Am reușit să adoptăm în anul 2012 tratatul fiscal european. Acesta a intrat în vigoare după ce a fost semnat pe 2 martie 2012 de către 12 state membre ale Uniunii Europene. De către eh, peste 12 state, mă scuzați, mai rămân câteva state membre care trebuie să-l ratifice, țările de jos, de pildă, și Luxemburg. Dar aceste ratificări nu sunt un lucru sigur. Acest lucru însă nu va schimba situația intrării în vigoare a tratatului despre care vă vorbesc. La Luxemburg, o să vorbesc mai mult la nivel național de acum înainte, Verzi nu va vota pentru tratat, fiindcă consideră că uh, este un tratat nemțesc și uh, nu le place dictatul nemțesc. Eu nu o să răspund acestei critici, dar uh, vă prezint situația, starea de spirit uh, în rândul parlamentarilor luxemburghezi, pe care nu o împărtășesc, dar avem nevoie de o majoritate constituțională de două treimi, deci trebuie să încercăm să lucrăm cu celelalte partide care nu sunt membre ale coaliției guvernamentale pentru a pentru a obține sprijinul lor la asemenea probleme apar și în alte țări, iar una dintre problemele principale este că trebuie să se găsească autoritatea independentă pe care o solicită tratatul fiscal uh, în materie de supraveghere și de control bugetar pentru statele membre mici. Malta, Luxemburg, și așa mai departe, trebuie să avem o autoritate independentă, să, o, să concepem ceva nou. Nu este imposibil, uh, bineînțeles, uh, dar este mai greu. În statele membre mari avem peste tot experți care au arătat ce analize excelente au desfășurat. În statele membre mici lucrurile sunt mai complicate, dar vom reuși să găsim o soluție până la urmă. În ceea ce privește mecanismul european de stabilitate, sunt președintele Consiliului de Guvernatori, iar lucrurile merg pe calea cea bună, mecanismul a fost pus în aplicare. Cine și-ar fi închipuit că se poate întâmpla acest lucru acum 14 luni? Cine uh, și închipuia că vom reuși să punem pe picioare, dacă îmi permite să spun așa, un astfel de mecanism. Acum trebuie să ne asigurăm că acest mecanism poate să îndeplinească toate funcțiile care i-au fost uh, atribuite, inclusiv recapitalizarea directă a băncilor. Iar aici trebuie ca, uh, după ce supravegherea unică va fi pusă în aplicare, va fi nevoie de un acord, un aranjament între Parlamentul European și Consiliu. Am spus uh, că vom accepta ideea recapitalizării directe prin intermediul mecanismelor sistemului european care a fost înființat. E drept că aici rămâne un semn de întrebare în ceea ce privește moștenirea trecutului. Întrebarea este dacă se poate face recapitalizarea băncilor aplicându-se retroactiv dispozițiile sau oare va trebui să limităm intervenția mecanismului european la noile probleme care vor apărea. Eu am aici părerea mea, cred că trebuie să asigurăm și o aplicare retroactivă în ceea ce privește aplicarea mecanismului, fiindcă altfel nu prea are noimă, ceea ce nu înseamnă că nu vom avea grijă de diversele probleme care ar putea apărea în ceea ce privește comportamentul unora sau altora, dar cred că mecanismul trebuie să fie instrumentarul nostru care uh, să fie folosit în ceea ce privește recapitalizarea băncilor. Toate deciziile vor, toate deciziile în acest sens trebuie luate în urma unui consens uh, al Consiliului Guvernatorilor uh, Mecanismului de Stabilitate și trebuie ca aceste decizii să fie bine argumentate, bine puse la punct și sper că se vor lua în cadrul primului trimestru din 2013. Apoi, am avut raportul Van Rompuy. Doamnelor și domnilor, uh, eu am uh, fost, mi s-a cerut să-mi aduc contribuția la redactarea acestui raport. Vă amintiți și am spus și am repetat acest lucru, că a fost la început un raport comun al celor patru președinți. Unii dintre dumneavoastră uh, au vorbit despre raportul înțelepților. Uh, dar gândindu-mă la ceilalți și cunoscându-i bine, nu știu dacă este o descriere bună, și dat fiindcă mă cunosc foarte bine pe mine însumi, uh, iarăși am mari îndoieli în ceea ce privește acest termen înțelepți. Am elaborat acest raport, care a fost uh, sprijinit în întregime de președintele Van Rompuy, iar rezultatul Consiliului European au fost, și am spus acest lucru public și pe șleau, au fost descumpănitoare. Ideea inițială a fost să fie prezentat uh, acest, uh, acest document pentru a fi uh, analizat. Și uităm uh, să ne întrebăm unde se îndreaptă Uniunea Economică și Monetară în următorii, în următorii zeci de ani. Ce se întâmplă cu solidaritatea de care trebuie să dea dovadă în această Uniune Economică și Monetară. Americanii, iată, și ceilalți ne întreabă care este calea de urmat pentru următorii zeci de ani. Iar la ultimul Consiliu European am uh, răspuns um, unor întrebări doar pentru termenul scurt, dat fiindcă un acord în ceea ce privește direcțiile de urmat pe următorii 10 ani nu se conturau la, în acea perioadă a Consiliului European, dar președintele Consiliul, Van Rompuy, a fost însărcinat ca până luna iunie să prezinte unele idei. Aș dori ca acestea să fie novatoare în ceea ce privește direcția care va trebui urmată. Iar aceste idei pe care le va concepe împreună cu președintele Comisiei, ați văzut că președintele Eurogrupului nu se mai regăsește în acest grup de reflexie, asta din unele motive, aceste reflecții trebuie să se refere la concertarea ex ante în ceea ce privește coordonarea politicilor economice. Aș dori să fim mai exacti în, acest, în această vedere. Încă din 97 vorbim despre consolidarea politicilor economice. Cu Robert am, fost, am prezidat un Consiliu European unde s-a adoptat o rezoluție, iar ministrul de ministrul economiei de atunci, care din păcate nu mai este alături de noi acum, uh, atunci s-a spus că consolidarea este importantă și nu putem să avem în continuare un sistem unde ramura, uh, unde brațul monetar este mai musculos și brațul uh, um, economic, deci politic, este mai puțin dezvoltat, mai slab. De atunci însă vorbim despre asta. Iar cei care atunci s-au opus, astăzi sunt uh, cei mai apri susținători a acestei idei. Vorbesc despre o țară vecină a uh, Luxemburgului și de un regat nu foarte îndepărtat de Luxemburg. Bun venit în club, welcome to the club. Dar acum trebuie să avem grijă că de fiecare dată când un guvern preconizează o reformă structurală, aceasta trebuie să fie, să fie prezentată Eurogrupului. Ministrii care se ocupă de aplicarea acestei reforme structurale propuse de guvern trebuie să ne explice despre ce este vorba și ceilalți trebuie să aibă ocazia să prezinte consecințele acestei reforme asupra politicilor celorlalte țări. o dezbatere interesantă. Se fac multe declarații solemne, iar rezultatele reale sunt uh, mediocre. Dar, cel puțin, vom avea un text care ne va permite să ne punem întrebări uh, unii altora în uh, cadrul Eurogrupului. Trebuie să vorbim despre dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Copiii săraci ai uh, acestei uniuni nu doresc ca introducerea în mandatul domnului Van Rompuy a dimensiunii sociale să, să dispară pe măsură ce se fac analize mai amănunțite în ceea ce privește dimensiunea socială a Uniunii Economice și Monetare. Aș dori și eu convingerea mea că este nevoie ca peste tot în statele membre a UEM să uh, fim de acord cu principiul unui salariu uh, minim uh, egal. Nu este vorba de dimensiune socială doar la, în termeni nobili. Trebuie să vorbim în termeni concreți. Deci eu vă spun că sunt de acord cu drepturi sociale minime ale lucrătorilor, iar în acest cadru să intre, bineînțeles, că altfel nu mai are niciun sens, intră și revendicarea esențială a faptului că, salari, că trebuie să existe un salariu minim legal în toate statele membre din zona euro, altfel să zicem, uh, unele straturi laburiste, ca să, folos, să folosesc un um, limbaj mai de stânga, nu își vor da uh, acordul. Trebuie să fim de acord cu elementele de solidaritate care se găsesc în mandatul domnului Van Rompuy. Eu sunt de părere că trebuie să cădem de acord asupra principiului și apoi asupra metodologiei în ceea ce privește uh, fondul de rezoluție bancară, trebuie să cădem de un, la un acord în ceea ce privește liniile directoare generale, în ceea ce privește un sistem de garantare a depozitelor. Nu putem să avem supraveghere bancară, unde am înregistrat foarte multe progrese, de fapt, și și să nu vorbim despre mecanismul de rezoluție și fondul de garanție a depozitelor. Sharon, nu o să vorbesc despre Cipru, nici despre Grecia, asta ca să răspund întrebărilor adresate. Vreau să spun că aici am înregistrat foarte multe progrese datorită angajamentului pro... guvernului Elen și a rezoluției Parlamentului și contribuției societății elene care suferă foarte mult, mai ales uh, în pătura mai defavorizată a societății. Amănuntele aplicării acestui program de ajustare avem tot, adesea tendința să uităm unele lucruri și îmi cer scuze față de Marian și de ceilalți. Nu o să vorbim despre uh, two-pack, six-pack, uh, pachetul celor două măsuri, șase măsuri. O să revenim asupra acestor subiecte dacă doriți. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, we... Mulțumesc foarte mult. Suntem puțin în urmă cu programul și sper că colegii ne vor ajuta să recuperăm întârzierea. Și să nu mai fim aici la ora două. În primul rând, din partea PP-ului Jean-Paul Gozes, te rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-ți uh, dau înapoi minutele luate. Doamnă, domnule președinte, în numele colegilor de la PPM, Vreau să vă spun că ne-a făcut foarte multă plăcere să lucrăm cu dumneavoastră. Ați spus că nu e acum momentul să fim nostalgici. Cu toate acestea este cât se poate lege legitim și de normal uh, să marcăm într-un fel momentul uh, de astăzi când cedați președinția unei persoane pe care încă nu o cunoaștem și care poate subestimează munca ce o așteaptă. Deci ar trebui să vă spunem acum cât de mult ne-a uh, plăcut munca împreună cu dumneavoastră, cât am apreciat toate reuniunile și tot ce ați făcut la Eurogroup. Jean-Claude, dacă îmi permiți, ai vorbit despre un înțelept mai devreme, cred că meriți și tu numele de înțelept. În plus, ar trebui să adăugăm și epitetul nonconformist. Ești un înțelept nonconformist și asta a dat multor reuniuni ale noastre o forță și un adevăr care a permis tuturor să înțeleagă mai bine modul tău de a gândi și de a lucra. O întrebare scurtă, tocmai ca să-ți mai dau niște timp, Trec peste situația zonei euro și a Europei. Acum, în Franța, avem o nouă stereofonie. Când o auzim pe doamna Merkel, ni se promit niște ani uh, încă dificili până la ieșirea din criză, iar când îl auzim pe domnul Hollande, înțelegem că criza s-a terminat, că ce a fost mai greu a trecut și că efectele pozitive se vor manifesta încă din 2013 e foarte plăcut să auzi muzică stereo, dar uh, când vine vorba de situația politică din Europa, aș vrea să știu și care e părerea ta de nonconformist. Mulțumesc. Trei minute. Nici nu am nevoie de trei minute. Pentru că am înțeles uh, cam ce sugera colegul prin această întrebare. Nu sunt foarte sigur dacă concertul dintre doamna Merkel și domnul Hollande respectă toate cerințele de calitate muzicală la care te-ai referit. Orchestra franco-germană nu are niciodată o calitate care să impresioneze pe toți melomanii politici. Acestea fiind zise, cred că cele două guverne se înțeleg bine, ar putea să se înțeleagă și mai bine, dar uh, situația e așa de zeci de ani, cu excepția situațiilor în uh, care cei care dirijau concertul s-au lăsat uh, copleșiți de nostalgie și înnecați de nostalgie. Bine, eu mă număr printre cei care consideră că anii următori vor fi niște ani dificili. Mie nu-mi place această relaxare a analizei care se practică în mai multe state membre. Eu cred că problemele cu care ne confruntăm sunt în continuare probleme grave și rezolvarea lor va presupune mult curaj politic. Dar nu... Nu aș vrea nici să contribui la acele vociferări. Otmar, când vorbești, ar fi bine să vorbești mai încet. Bineînțeleg că membrii din statele mai mici trebuie să vorbească puțin mai tare ca să se facă auziți. Poftim? Intervenție fără microfon? A, pentru că stătea lângă un coleg mai mare și mai gras. Da, dar dacă te încurci după aceea în partituri, nu mai reușești să ieși la liman. Lăsând la o parte aceste declarații muzicale, aș vrea să vă spun că eu cred că situația rămâne dificilă. Nu trebuie să lăsăm opinia publică și nici parlamentele naționale să aibă impresia că am lăsat criza în spate. Într-adevăr, poate că ce a fost mai greu a trecut, însă avem în continuare datoria de a fi exigenți. Cinci minute, iată că am vorbit prea mult. A fost o întrebare scurtă, de fapt, aceasta. De a fost vina lui Otmar. Bun, zicem că e vina lui Otmar. Eliza. Domnule președinte, numele socialiștilor și democraților, aș dori și eu să vă spun că și atunci când uh, nu suntem uh, de acord în toate punctele, vă recunoaștem competența și experiența și a fost foarte bine că v-ați aflat în fruntea zonei euro într-o perioadă atât de dificilă și într-o funcție atât de dificilă. Ce mai e de făcut? E o întrebare importantă pe care trebuie să continuăm să o adresăm. Deocamdată însă întrebările pe care mi le pun eu sunt de altă natură. Mă gândesc la competența Eurogrupului și a președintelui, ale președintelui Eurogrupului. Mă gândesc la susținerea statelor care trec printr-un moment dificil și aș dori să vorbesc și despre uh, soluțiile propuse. Sunt unele state, multe la număr, care au uh, început un proces de consolidare. Avem o problemă de interpretare, întreabă doamna Ferreira? Dar nu consolidarea este problema. O problemă care mă interesează pe mine este cea a ritmului consolidării și a consecințelor consolidării. Anumite state au practicat o consolidare scrupuloasă și se așteptau să ajungă la o anumită situație a economiei, la o anumită cifră a șomajului și care la sfârșitul exercițiului s-au trezit cu pierderi de 3-4 ori mai mari la capitolul dinamism economic și la capitolul șomaj. Într-adevăr, este necesar să revizuim aceste proceduri și să adaptăm ritmul de consolidare. Cred că ar fi bine să ne spuneți câteva cuvinte în acest sens. Doamnă președinte, vreau să-i spun Elizei, care lucrează alături de mine de atâția ani, că am foarte multe întrebări cu privire la ritmul de adaptare pe care îl practică anumite state membre ale zonei euro. Noi, la modul general, poate nu dumneavoastră, dar anumite guverne subestimează enorma tragedie a șomajului. Până la urmă ne strivește. Avem o rată a șomajului peste 11% în zona euro deși am promis europenilor că moneda unică va avea avantaje, printre care reajustarea echilibrului social spre binele celor care lucrează. Și ne tre ne-am trezit astăzi că uh, numărul șomerilor crește, că a nu avea un loc de muncă nu e chiar o regulă, dar este o excepție tot mai manifestă și cred că trebuie ca în toate statele membre și în Europa să desfășurăm politici mai active în ceea ce privește piața muncii. În al doilea rând, eu uh, sunt adeptul unei școli de gândire minoritare în cadrul Eurogrupului conform căreia statele care fac adaptări structurale importante, cum s-a întâmplat în Portugalia, de exemplu, dar nu numai, e valabil și pentru Irlanda, și pentru Spania, și pentru Italia, dar vorbesc acum despre statele care sunt în, în programe, Grecia, Portugalia și Irlanda. Și aș fi vrut să avem un sistem, dar nu vreau să o spun la modul paternalist, în orice caz un sistem de recompensă pentru statele care fac eforturi. Un stat care are rezultate bune, astăzi nu este recompensat în niciun fel. Eu aș fi vrut însă să fie, în, cadrul, în cazul Portugaliei, de exemplu, să existe o reajustare a mecanismului de ajustare și a condițiilor financiare și bugetare aferente. 4 minute și 17. Iată că acum uh, e o concurență. Trecem la ALDE și Wolf Klintz. Mulțumesc. Domnule președinte, nu știu dacă sunteți înțelept, însă știu că sunteți un european convins. De câte ori ați venit la noi, ne-ați spus că credeți în Europa și am... Uh, și în, de aceea vreau să vă mulțumesc în numele tuturor liberalilor pentru Europa. Uh, Două întrebări. Răspunsul Europei la globalizare și consolidarea pieței interne. Foarte multe state membre din Uniunea Europeană consideră că dezvoltarea pieței interne este suficientă, dar pentru zona euro nu este suficientă. Trebuie aprofundată piața internă. Ce părere aveți? Credeți că până la urmă vom ajunge la o înstrăinare între zona euro de o parte care dorește o integrare mai profundă și restul Europei? A doua întrebare. În ultimele 12-18 luni, Consiliul a pus în mișcare mai multe proiecte importante, foarte des fără să consulte Parlamentul, fără să-l implice, și uh, după părerea noastră, acest lucru nu reprezintă spiritul Lisabonei. Ce părere aveți? În legătură cu ambele întrebări ale lui Wolf, aș vrea să spun că, după părerea mea, este adevărat că prăpastia dintre statele membre euro și non-membre euro nu trebuie să se adâncească la modul la care ați spus dumneavoastră întrebarea, pot să vă spun că este adevărat că există state în Uniunea Europeană care și-au asumat obligația de a adopta moneda unică și două state, Danemarca și Regatul Unit, care au clauze de opt-out. Cele două grupuri de state care nu au moneda euro nu pot fi tratate la fel. Există diferențe între Polonia și Danemarca, între Republica Cehă și Marea Britanie. Și în această măsură, în acest sens, cred că această arhitectură de bază trebuie să fie păstrată. Sunt două state care nu vor să fie membre ale zonei euro și sunt toate celelalte state care ar vrea să adopte moneda euro. Trebuie să avem o poziție diferită față de cele două grupuri. Nu e sigur că nu e cazul să construim un nou zid în Europa. În fine, sunt de părere că zona euro este o parte substanțială a Uniunii Europene și că este practic o realizarea integrării europene și că necesită aplicarea metodei comunitare și îndepărtarea de metoda guvernamentală. Metoda interguvernamentală nu creează numai ca haos instituțional, ci și un haos al gândirii. Nu sunt un adept al lui Confucius, însă Uh, m-ați adus în situația să trebuiască să-l citez chiar și pe Confucius. Și Confucius spunea că dacă ne pierdem cuvintele, apare haosul. Asta a spus Confucius, nu eu. Ca să citez un înțelept. Wolf, mai e timp dacă vrei să mai spui ceva sau... Sau ești mulțumit cu răspunsul? Sunteți prieten și vecin. Aș vrea să mai spun ceva să, legat de gen. Să știți că ne pare rău că în poziția de vârf de la BCE tot nu avem nicio femeie. Credeți că există vreo șansă să se schimbe situația acum în noul Consiliu de Supraveghere? Și eu împărtășesc această preocupare pentru comisia dumneavoastră pentru plen în general, pentru egalitatea de genuri. Mie mi se pare că e foarte bine că Parlamentul este foarte strict în... și că membrii din Belgia, Germania, Franța și alții s-au preocupat atât de mult de genul uh, președintelui BCE. Să știți că pe mine m-a bucurat acest lucru. Am vorbit de mai multe ori despre acest lucru. Și trebuie să vă spun că și înainte de evenimentele cele mai recente, care v-au plasat într-o postură destul de dificilă, uh, v-ați uh, exprimat acordul cu punctul nostru de vedere. Cred că mi-amintesc că odată v-am spus că s-ar putea să respingem pe cineva și mi-ați spus, da, mi-aș dori și eu să respingeți, dar în fine, toate astea au intrat în istorie deja. Trecem acum la ECR. Domnul Epping, uh, domnul Juncker, să știți că eu sunt pentru a avea un, o reprezentantă femeie pe această poziție în ceea ce privește mecanismul de supraveghere. Și se va face. Și va fi franțuzoaică. Ați, aici ați auzit prima dată această știre. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați uh, fost opt ani în această funcție. Pe plan politic, opt ani înseamnă o eternitate. Poate nu în Luxemburg, dar în Europa, în orice caz. Care este lecția cea mai importantă pe care ați învățat-o dumneavoastră ca lider al Eurogrupului? Ce ați învățat în acești opt ani? Și în al doilea rând, ce calități personale ar trebui să aibă urmașul dumneavoastră? L-ați cunoscut deja? Dacă da, ce părere aveți despre el și ce sfaturi i-ați da? Și apoi vreau să vă mai și mulțumesc și să vă urez toate cele bune în frumosul Luxemburg. Germanii vorbesc și cred că nu sunt ascultați și când cred că nu sunt auziți, fac niște remarce foarte interesante. Luxemburg e de fapt un mare ducat. Nu poate că nu e o republică, poate că nu e un regat, dar trebuie să ne mulțumim cu situația pe care o avem. Poate că nu suntem mari, dar uh, de multe sute de ani ne știm să ne acceptăm situația. să știți că va exista un succesor al meu și nu, nu i-aș da sfaturi, nu mi se pare potrivit, nu se face și mă voi întâlni cu el sau cu ea, probabil cu el, și voi discuta de poate despre ce cred eu că trebuie să facă, dar uh, ei ar fi prea mult să-i dau sfaturi. Sfaturile sunt uneori prea intruzive și părerea mea este că ar trebui doar să-i spun cum cred eu că ar fi bine să-și, să continue munca noastră. Însă, nu pot încă să trag o concluzie despre cei șapte-opt ani uh, cât m-am aflat la cârma Eurogrupului. Nu sunt încă gata. Dacă ar fi să trag concluziile acum spontan, ar fi prea negative în minte am numai ce nu mi-a reușit. Am în minte tot ce nu am reușit să realizăm. Văd cu ochii minții toate deciziile greșite, toate erorile, toate elementele pe care conștient sau inconștient uh, nu le-am luat în calcul și care nu ne-au permis să găsim o soluție rapidă la criză. Dacă mă gândesc, vă spuneam, am, am, uh, cred că trebuie să înțelegem de fapt că lucrurile uneori, uneori trebuie să dureze mai mult. Și mă gândesc, mă mai gândesc la o, o chestiune care mă, mă animă din 83, uh, de când am intrat pe scena politică europeană, și anume că noi subestimăm constant complexitatea Europei nu, nu ne dăm seama întotdeauna că trebuie să ținem cont de modul de a gândi și de sensibilitățile tuturor. Din micul Luxemburg, practic, ă, sunt al naibii, se văd al naibii de multe diferențe. Sunt, trebuie, să, trebuie să știi tot timpul, de exemplu, că pe vecini nu interesează deloc Luxemburgul. Și Uh, au senzația vecinii că unor cei din Marele Ducat se plâng tot timpul și nu le convine nimic. În fine, trebuie să fii conștient de sensibilitățile celorlalți și este esențial pentru a uh, pune în mișcare lucrurile europene. Și, de fapt, acesta ar fi și sfatul meu, după o reflexie, potențialului meu succesor. Trebuie să-i iubești pe ceilalți ca să reușești să faci ceva. Da, din discursul dumneavoastră că trebuie să ne acordăm suficient răgaz. Acum ajungem la vers ven. Dar și noi vrem să mulțumim pentru cuvintele deschise pe care le-ați pronunțat, nu numai aici, ci și în public. Și de asemenea pentru angajamentul clar de față de o cooperare strânsă europeană, față de ideile europene, și mulțumesc și pentru că ați spus întotdeauna foarte clar că trebuie ținut cont de situația socială gravă implicată de aceste proiecte și de toate pericolele. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să totuși să spun și ceva critic, ca să nu fie prea multe laude. Știți că Parlamentul, ca și Comisia și ca majoritatea statelor membre, e foarte interesat interesat de finalizarea directivei privind ratele dobânzilor. Sunt două state care au probleme uh, față de această directivă, Austria și Marele Ducat Luxemburg. Uh, am înțeles că schimbul automat de informații cu SUA în cadrul tratatului uh, ACTA FACTA este în curs de desfășurare Uh, va exista oare și un acord cu un stat terț? Uh, va trebui UE să țină cont și de impresiile și dorințele unui stat terț? Pe mine m-ar bucura dacă s-ar finaliza în sfârșit directiva privind dobânzile, însă spuneți-mi, nu ar fi cumva un cadou de despărțire frumos dacă n-ar trebui să mai așteptăm acest uh, succes ci dacă pur și simplu s-ar ajunge la o, adoptarea unei directive așa cum o doresc toate statele, cred că ar fi un cadou de despărțire foarte frumos, pentru că în cadrul crizei avem nevoie de uh, perspective clare în acest sens. Mi-a plăcut foarte mult prima parte a întrebării lui Sven. A fost vorba de laudă, a fost foarte bine și de aceea uh, vreau să îi mulțumesc foarte mult. Cred că mai sunt și alte lucruri aici, însă trebuie să... Domnul Gigold, avem uh, un trecut de prietenie totuși. Trebuie să vă scuzați, spune domnul Juncker. Bun, a doua parte a întrebării lui Sven se referă la directiva dobânzii, dobânzilor și uh, este într-adevăr un subiect foarte interesant și important, deși întrebarea domnului Gigol se referă la Ecofin și nu la Eurogrup. Eu am observat și în presa regională din Germania că se vorbește foarte mult despre acest subiect al, uh, al directivei dobânzilor și chiar și comisarul de resort uh, a vorbit despre mine și în presa germană sunt și eu asociat la această problemă cumva. S-a spus că trebuie să fiu tras la răspundere pentru producerea de acte legislative. Intervenție fără microfon. Nu trebuie să ne plângem, să știți că nici nu mușc. Dar uh, trebuie totuși să vă spun părerea mea. În această chestiune, Luxemburg este întotdeauna surprins. Un președinte al Consiliului din Luxemburg era când s-a pus în mișcare această directivă. Și la fel, în legătură cu alte directive importante și cred că toți membrii trebuie să învețe din asta. Luxemburg a jucat un rol foarte important în uh, domeniul reglementării impozitărilor. Și cred că știu foarte bine despre ce vorbesc, pentru că eram ministru de finanțe și atunci am ajuns să cunosc mai bine sistemul fiscal din statele vecine decât îl cunoșteam pe al meu. Și foarte des am vorbit cu investitori în biroul meu și tot timpul le spuneam cum e situația în Germania, în Franța, în Olanda, uh, și aproape că uitam să le vorbesc despre Luxemburg. Atât de mult eram implicați în situația europeană, rămânând un stat mic. Uh, statele mici au poate uneori păcate mici și statele mari au păcate mari. Să știți că v-aș putea spune mai multe despre acest lucru. Toată armonizarea fiscală în Europa s-a făcut sub președinția luxemburgheză tot. TVA-ul 24 iulie la 8 fără un sfert, la fel uh, dobânzile, la fel uh, combaterea evaziunii fiscale și nu am nevoie să mi se dea mie lecții pe acest subiect. Și să știți că atunci toți au fost surprinși că tocmai noi aveam o poziție atât de fermă, pentru că se credea despre noi că suntem un paradis fiscal, că la noi se spală bani negri. Toți au fost surprinși când au văzut cât de multă inițiativă am avut noi când am fost la președinție. Și a fost vorba de o inițiativă care viza mai mult pe ceilalți decât pe noi. Să știți că în ceea ce privește directiva ratei dobânzii, Luxem Luxemburgul vă va surprinde plăcut. Mulțumesc! No time to come. Din păcate nu avem timp să revenim <clears throat> la acest subiect dacă nu mai pune cineva o întrebare. Acum, uh, în numele GUE... Cum? Mulțumesc foarte mult, doamna Matieș. Aș dori să vă mulțumesc și eu și în numele grupului meu. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru activitate. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar uh, o să revin la problema actelor delegate, unul dintre aspectele care erau pe lista subiectelor pe care le vom discuta astăzi cu dumneavoastră și vreau să vorbesc despre ajustare, fiindcă este foarte important să se știe cine este responsabil pentru politicile care sunt puse în aplicare. Vă dau exemplul, un exemplu concret, fiindcă aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră. E vorba despre documentul pe care discutăm aici. Se vede foarte clar că foarte multe dintre obiectivele pentru Portugalia nu, nu sunt atinse. Este vorba despre o creștere brutală a impozitelor și reducere a veniturilor fiscale și mai sunt și alte exemple. Mai există și alternative uh, dacă nu sunt atinse obiectivele, trebuie să mergem mai departe cu reformele. Dar care sunt aceste reforme care merg mai departe? Eu cred, domnule președinte, că trebuie să cunoașteți un raport uh, prezentat uh, ieri de FMI în care sunt uh, propuse măsuri în ceea ce privește cheltuielile din Portugalia, măsuri care vizează statul social, care înseamnă concedieri, reduceri salariale, ale pensiilor și așa mai departe, reduceri ale cheltuielor de sănătate și învățământ. De ce vă dau exemplu ăsta? Pentru că aceste programe de salvare și de ajustare propun, fac mai multe propuneri care, cum ar fi acestea, care după aceea devin decizii finale care sunt prezentate prezentate de organisme cum ar fi femei aici care nu au control democratic. Și acum întrebarea, în cele din urmă întrebarea, domnule președinte, este vorba de toate astea. Eu aș dori să știu cum uh, considerați dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră din acești ani, cum considerați dumneavoastră ce se întâmplă? Distrugem statul, so- statul social în Europa prin uh, ordine primite de la instituții care nu sunt controlate democratic, cum este femeiul? Uh, Dumneavoastră, credeți că pentru asta am, cons- am uh, construit proiectul european? Și încă o întrebare, dați fiind poziția dumneavoastră. Cum percepeți dumneavoastră această situație? Cine răspunde pentru aceste măsuri? Vă mulțumesc! I'm invited to be short. Uh, mi se sugerează să nu vorbesc prea mult. Împărtășesc Um, punctele dumneavoastră de vedere, dar nu și concluziile, întrebările dumneavoastră, dar nu și concluziile. Eu îmi pun întrebări în legătură cu calitatea democratică care ne sugerează ne sugerează să luăm uh, măsuri la nivel uh, național. E adevărat pentru Banca Centrală, e adevărat și pentru Comisie. E adevărat și pentru OCD, dar care nu face parte sau uh, nu face parte din Troica, nu e al patrulea membru al Troicii, deși am putea considera că OCD-ul deja face parte din uh, Troică. Deciziile sunt adeptat, adoptate de către Eurogrup. Niciodată nu uh, detaliem măsurile pe care uh, statele membre uh, trebuie să le adopte. Întotdeauna am uh, crezut și am afirmat acest lucru că nu e cea mai bună metodă aceasta. Ar fi fost bine, poate, să uh, analizăm în amănunt uh, măsurile care sunt adoptate. Și eu consider că o parte din măsuri, măsurile care au fost adoptate, mai ales în Grecia, sunt măsuri care vizează uh, statele mai slabe ori uh, ele nu sunt adoptat, uh, adaptate statelor cu o situație materială mai bună. Și de altfel încurajez inițiativele guvernului grec de a elucida transferul de capital înspre străinătate, spre Londra, spre Frankfurt, în condițiile în care uh, germanii, nemții fac ca și când nu ar fi problema lor, spre Amsterdam, spre Luxemburg și așa mai departe. Ar trebui ca țările care primesc aceste fonduri Uh, aceste relocări de capital ar trebui să coopereze cât mai bine cu uh, guvernul grec pentru a-i demasca pe toți cei care uh, procedează, acești milionari, miliardari uh, greci, care procedează în mod total uh, nepatriotic. Noi nu ar trebui să fim trași la răspundere pentru toate consecințele politicilor de austeritate adoptate în unele țări. Am spus acest lucru la Eurogrup, am spus și acest lucru, cred că ar trebui să analizăm mai în detaliu măsurile adoptate. Câteodată citesc în presă că aș fi propus chiar eu reducerea salariului minim uh, social în Grecia. Eu am fost împotriva acestei idei în cadrul Eurogrupului, dar nu s-a discutat acest aspect, uh, de exemplu. Uh, deci, aș dori ca uh, analizele noastre să fie mai ecumenice din punct de vedere democratic. Trebuie să mă opresc pentru că Sharon spune, îmi sugerează că vorbesc prea mult, dar așa e. Dar eh, sunt aici pentru ultima dată, deci eh, trebuie să-mi acordați un avantaj. Problema e că mm, suntem cu 25 de minute în urma programului, deci eh, avem 5 potențiale eurodeputați dezamăgiți, pentru că nu vor putea pune uh, întrebările. Și aceasta este pentru că am început și mai târziu, datorită uh, salutărilor și strângerilor de mâne. Acum, din partea Domnul uh, Terho, mulțumesc domnule Juncker, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici uh, pentru ultima dată. În timpul uh, crizei economice, crizei euro, zona euro a apărut, a apărut ca fiind mai mult dezbinată între nord și sud în legătură cu metodele de a soluționa problema. Problema cea mai importantă a fost răspunderea pentru datorii. În retrospectivă, dacă vă uitați la mandatul dumneavoastră, cum credeți că s-a procedat? S-a procedat bine? Și cum credeți că lucrurile se vor dezvolta în viitor? E adevărat că am început reuniunea cu puțină întârziere pentru că am vrut uh, să salut pe toată lumea când uh, invitați pe uh, doamna Merkel sau pe domnul Hollande, uh, bruxelezii uh, suferă pentru că escortele, oamenii de pază blochează circulația. Eu am venit fără escort aici. Nu cred că se face, trebuie să facem o diferență foarte clară între nord și sud. Cei care fac această împărțire sunt cei din nord și cei din sud. Însă nu există niciun fel de bază obiectivă pentru a aborda dezbaterea noastră în acest mod, cu o astfel de uh, împărțire. Cred din, uh, su, din, uh, din suflet că nordul și sudul, estul și vestul, trebuie să avanseze împreună. Și cei din nord, nordicii care consideră că sunt de departe mai buni decât cei din Sud, ar trebui să își analizeze cifrele din ultimii 10 ani și vor constata că nu au fost chiar așa de buni precum se cred. Iar sudicii, și nu contează pe cine punem în această categorie, au depus eforturi foarte importante pentru a uh, participat la zona euro. Ne amintim situația din Spania, din Portugalia, din Italia, cu ani înainte uh, formării Eurogrupului și uh, introducerea monedei unice. Erau în urmă cu mult și au depus eforturi imense, uh, strădanii foarte mari pentru a participa la, euro, la zona euro. Deci eu sunt împotriva unei astfel de împărțiri. Țările din Nord nu sunt mai bune decât uh, sau mai performante decât cele din Sud. Și cele din, uh, cei din Sud nu sunt mai buni decât cei din Nord. Mulțumesc! Uh, voi transmite salutările în Finlanda, pentru că e adevărat și noi trebuie să aplicăm măsuri de austeritate. Finlanda ar fi într-adevăr, s-ar încadra în această categorie. Voi transmite mesajul dar în răspunsul dumneavoastră pentru PPE, al treilea răspuns, a spus că s-ar putea să, de, să fi depășit uh, uh, partea cea mai neagră a crizei. Care credeți că vor fi problemele pe viitor? Nu cred că vom avea probleme foarte mari, uh, mult mai mari decât uh, problemele legate de sistemele de securitate socială și de finanțe răspunsul, sigur că e în mâna guvernelor naționale, dar eu cred că, având în vedere potențialul de creștere uh, al Uniunii Europene și al uh, statelor membre în general, va trebui să ne confruntăm cu, problemele, cu probleme foarte grave legate mai ales de finanțarea sistemului de pensii și de securitate socială. Iată care este provocarea noastră pe următoarele uh, decenii. E de datoria generației noastre să ne asigurăm că Uh, sistemele de securitate socială și sistemele de pensii vor continua să fie, din perspectivă financiară, uh, să supraviețuiască, dacă mă pot exprima astfel. Uh, potențialul de creștere nu e suficient pentru a ne permite să facem față problemelor care se profilează. Și o, un al doilea aspect, consider că trebuie să inventăm o politică industrială în uh, Uniunea Europeană și nu avem o astfel de uh, politică industrială. E, și aceasta are legătură directă, dar nu exclusivă legată de uh, metalurgie. Producția de oțel, nevoia de oțel este de 200 de milioane de tone anual dacă economia merge bine. Și având în vedere toate Uh, reducerile, tăierile pe care antreprenorii le impun din motive întemeiate sau nu, am ajuns la nivelul de 140 de tone. Dacă economia se va relansa, va trebui să importăm oțel, care uh, e un lucru foarte greu de acceptat. Și apoi mai avem și problema reformelor de pe piața muncii. Spun acest lucru, dar există Uh, mii de nuanțe care trebuie aduse aceste afirmații. Mulțumesc, Hans-Peter Martin, acum. O să încerc să fiu mai uh, drastică, va trebui să ne încadrăm în patru minute, pentru că dacă nu, uh, vor fi prea mulți colegi care vor fi dezamăgiți. Hans-Peter. Mulțumesc, nici eu nu iau cuvântul prea des și deci o să încerc să fiu succint. Ne cunoaștem din 1997. Atunci, împreună cu cancelarul uh, austriac de la vremea respectivă, am discutat despre globalizare și am uh, spus că globalizarea poate reprezenta o șansă foarte mare, dar dacă nu este gestionată corect, poate să ducă la dezechilibre de creștere și la deficit democratic între instituțiile cele mai mari. Și încă de atunci s-a spus că este necesară consolidarea politicii economice. Asta se întâmpla acum 15 ani. Din păcate, ai avut uh, funcția greșită. De ce? Da, exact. Dar există o mare diferență între noi doi. Tu ești uh, un uh, personaj foarte carismatic, cu putere de convingere foarte mare și orice s-ar spune despre tine, ești un mare european. Am spus că uh, ai primit funcția greșită pentru că au fost mult prea puține președinții luxemburgheze. Majoritatea europeni, cetățenilor europeni, dacă ar fi avut șansa, te-ar fi ales pe tine ca președinte al Comisiei. 99, 2004, 2009. Să ne gândim pe scurt cam cum ar fi arătat Europa dacă Jean-Claude Juncker ar fi fost acolo și nu în funcția pe care a avut-o nu numai că ai fi avut viziunea necesară, dar cred că ai fi dat un avânt întregii construcții care ar fi făcut ca americanii să ne invidieze, pentru că reușim să avem întotdeauna politicieni atât de carismatici. Problema a fost că nu a reușit această, acest plan. Și consecințele au fost grave, pentru că există foarte puțini oameni ca tine – și uh, este exact cum ai spus înainte, și anume că metoda comunitară pierde teren și că nu sunt suficient susținute principiile democratice și, în schimb, se practică tot mai mult metoda interguvernamentală. Eu sunt convins că dacă Jean-Claude Juncker ar fi fost la cârma Uniunii Europene, nu, am mai fi, nu ar mai fi existat criza din anii 2000. Cu siguranță ar fi fost uh, totul altfel s-ar fi spus uh, s-a spus extindere, extindere cu orice preț, oricum va merge bine și s-a, nu, nu știu, s-a amestecat tot timpul uh, politica programatică, ideologia, cum vrei să-i spui și s-a uh, ar fi, în, în loc să se spună, uitați, acestea sunt condițiile, condițiile sunt ferme și numai dacă le respectă poate cineva să mai adere la Uniunea Europeană. Noi vrem să-ți mulțumim pentru participarea la dezbatere pentru că uh, ne-ai făcut uh, onoarea de a veni aici și vreau să spun că și sub președinția ta s-au făcut pași greșiți. Și situația e altfel acum și chiar și acum când avem dezbaterea, însă lucrurile ar fi putut să meargă altfel. Sigur că trebuie să privim totul în perspectivă, dar într-adevăr tu ai reușit să corectezi foarte multe erori situația băncilor a fost prea bună în criză. Părerea uh, generală este că au fost prea mult susținute și oamenii prea puțin. Vreau să te întreb, Jean-Claude Juncker, dacă ai fi fost președinte al Comisiei, ai crezi că ai fi luat măsurile necesare mult mai devreme și mult mai energic? Și mai este și o altă dimensiune importantă. E ciudat când, când vii din stânga spectrului politic să auzi astfel de lucruri. În fine, am să o spun pentru că sunt convins că s-ar fi progresat mult mai mult cu tine, că s-ar fi implicat mult mai mult societatea civilă în luarea deciziilor în Uniunea Europeană, că proiectul european ar fi fost însușit de societatea civilă. De câte ori merg în SUA, mi se spune de ce nu îl avem pe Juncker. Jean-Claude, eu îmi doresc de la tine să ai o viață lungă și fericită pe plan personal și îmi doresc foarte mult să mai existe poate o șansă ca din 2014 să devii președintele Comisiei Europene. Până acum uh, am încercat să fiu mai obiectiv, ca și Sven Giegold la începutul intervenției sale. Și deci întrebarea mea e simplă. Ești de acord? Da, Time is over. Gata, a expirat timpul. Uh, Aș vrea să mai adaug un lucru. Dezbaterea a devenit mult mai pozitivă când, când membrii încetează cu laudele. Sigur că e plăcut să le auzi, sunt convins și eu de multe lucruri care s-au spus. Germanii au și, le au și ei pe ale lor. S-a vorbit despre ce s-ar fi putut face. Însă, eu nu cred că trebuie să fii președintele Comisiei sau președintele Consiliului ca să reușești să faci ce e bine pentru Europa e, ești foarte bine plasat și în postura de șef de guvern, mai ales pentru un stat mic. Pentru că la Bruxelles politica nu o fac Barroso și Van Rompuy. Politica europeană se face mai întâi în capitale. Este sarcina parlamentarilor, este sarcina partidelor și asta vreau să spun, nu cred că aș fi dus Europa mai departe. și nici nu cred că Europa ar ajunge mai departe dacă alții ar gândi cum gândesc eu. I am trying to get some extra time from... Încerc uh, să mai uh, negociez ceva timp uh, cu interpreții, dar aș dori să vă spun că Liam Denută, Sofi și uh, ultimul care s-a înscris pe listă sunt, uh, s-ar putea să nu mai primească cuvântul. Domnul Marcus Ferber, acum mulțumesc listă. Da, am să încerc și eu să fiu succint și să vorbesc și eu la fel de obiectiv ca cei dinaintea mea. Mulțumesc foarte mult pentru munca ta. Nu cred că e întotdeauna dacă, bine dacă Franța și Germania urmează aceeași partitură. În anii 2003-2004 s-ar fi putut uh, face altfel în ceea ce privește pactul de stabilitate și creștere, și atunci aceste două state au cântat aceeași melodie și astfel ajung la, chiar la întrebarea mea. La ora actuală, toată lumea spune ce ai spus și tu. Avem condiții foarte dificile, sunt de acord, dar pe de altă parte se pune și întrebarea următoare. Am reușit să corectăm acum totul în prevederile legislative, în așa fel încât să fim înarmați pentru următoarele provocări? Sau uh, e vorba de lucruri care au fost uh, adoptate, dar nu au fost bine puse în practică? Eu mă tem că s-ar putea întâmpla așa și uh, mă tem că mai există și alt, că vor mai exista și alte provocări. Te-ai referit la demografie, s-ar putea într-adevăr să nu fim în stare să ne ținem promisiunile. Deci, um, vor, crezi că vor fi utilizați bine următorii doi ani, după părerea ta? Ce? Despre ce an vorbești? Ai vorbit despre anul 2003 și 2004. Dar uh, nu, nu atunci a intrat în vigoare pactul. CDU și CSU s-au opus la vremea respectivă. Altfel, uh, ar, ar fi fost bine dacă am fi implementat atât de repede pactul. Germania ar fi reușit să aplice anumite sancțiuni, poate mai bine. În fine, asta e părerea mea patriotică. Vreau doar să clarific neînțelegerea legată de pact. Este doar un stat care a respectat pactul 100%. E țara mea. Tot, toate celelalte state au încălcat pactul mai mult sau mai puțin. Nu, bine, poate țările de jos nu, însă au, au avut și ele deficit de uh, 2-3%. Trebuie să lăsăm statele să se dezvolte și în condiții dificile. În fine, nu toate problemele au fost rezolvate, așa e, și mă bucur că Parlamentul este conștient de acest lucru și este foarte importantă contribuția sa a Parlamentului la reglementarea piețelor financiare. Este un subiect care nu este încă rezolvat nici la nivel european, nici la nivel internațional și eu voi susține Parlamentul în eforturile sale de a informa permanent cetățenii europeni cu privire la această lipsă, la această deficiență mă liniștește, e un fel de a spune, dar mă liniștește acest fapt, dar nu sunt chiar de tot liniștit. Încă o observație. Uh, cred că pentru contribuabilii germani ar fi fost mai bine dacă în anul 2004 li s-ar fi aplicat uh, o pedeapsă necesară, o sancțiune necesară, decât să ajungă acum să financeze tot planul de salvare. Înțeleg ce spui, dar nu sunt de acord. you are next. Astrid? Astrid, ai cuvântul. Doamna Luling, vă rog. Mai întâi, o observație. Egalitatea șanselor, aici lucrurile sunt cum sunt și vreau să întreb pe domnul Juncker dacă nu este surprins de faptul că această comisie se pare că a pierdut ocazia de a întreba deci, ce se întâmplă acum după uh, Uh, a pierdut ocazia de a cere în fruntea Eurogrupului o femeie după 8 ani de președinție masculină. Acum, politica de austeritate nu este foarte populară, după cum bine știm, fiindcă suferă de pe urma ei foarte mulți cetățeni. Credeți că politicile de reducere a deficitului, care sunt foarte violente la nivel social în multe țări, uh, își aduc uh, au rezultate pozitive sau considerați că nu ajung la rezultate tangibile și că în linii mari sunt un eșec? Și în cele din urmă ați spus în prezentare că pentru dumneavoastră introducerea dimensiunii sociale în uh, Uniunea economică și monetară ar trebui să se bazeze pe o temelie de drepturi sociale unice și un salariu social minim. Uh, acesta există în Luxemburg și a fost, uh, a fost uh, crescut în ultimul timp. Acum ajunge la peste o, 1800 de euro pentru un um, lucrător necalificat și peste 2900 pentru un lucrător calificat. Credeți că dacă ar exista un salariu minim în uh, Eurogrup, președintele ar fi putut să facă unele observații președintelui guvernului luxemburghez în ceea ce privește uh, coerența um, acestor uh, um, cheltuieli. Domnul Juncker, da, am discutat și lumea a fost de acord cu salariul minim în uh, Eurogrup și îl felicit uh, pe premierul luxemburghez pentru că nu a făcut simțite consecințele nefaste ale crizei asupra celor uh, mai puțin privilegiați în societățile noastre. Mă întreb și nu spun că ai spus tu așa ceva, Astrid, e pur și simplu întrebarea mea. Nu trebuie să ne închipuim că ar fi echitabil și binevenit să avem o politică de rigoare și austeritate care să pună povara cea mai mare pe umerii, umerii celor mai nevoiași. Am, aș vrea ca în Europa să fie suportate consecințele crizei de către cei mai puternici. Asta înseamnă solidaritate uh, între societăți. Să nu ne închipuim doar, că doar pentru că cei nevoiași sunt mai numeroși decât uh, uh, cei înstăriți, faptul că am pune povara pe umerii lor ar însemna că am ajunge la mai multe rezultate. Eu nu o să alunec acum într-un stângism uh, ridicol. Nu spun că miliardarii trebuie să plătească, dar nu accept să nu plătească miliardarii. Nu accept acest lucru. Nu accept fiindcă e vorba aici de modelul social european un model uh, care se bizuie pe solidaritate. Cei care sunt mai puțin favorizați, da, să facă un anumit efort, dar cei care nu au probleme, cei mai bogați și uh, cei care își etalează bogăția trebuie să fie, să scoată și ei din buzunar să-și, să-și aducă și ei contribuția la efortul uh, global. În rest, din 85, uh, de la aplicarea planului de, de lor pe piața internă, eu cer drepturi sociale minime. Am eliminat uh, toate piedicile comerciale, aproape toate. Am uh, pus pe picioare un sistem de, de circulație a capitalului bine integrat. Este uluitor că în materie de drepturi sociale, în materie socială, nu am efectuat o ajustare a nivelului, ceea ce face ca astăzi toate eforturile de ajustare sau majoritatea lor să aibă loc în domeniul social, fiindcă aici există libertate, libertate națională 100%. Arhitectura este greșită la bază și vă spun acest lucru mai ales acum, vă spun cu atât mai multă tărie, cu cât uh, susțin lucrul acesta de 20 de ani, ceea ce dovedește că trebuie, uh, trebuie să, uh, să nu obosești în politica europeană și să spui lucrurile în repetate rânduri. Vă propun să, fa- să grupați întrebările și după aceea să, uh, da, să dați timp uh, domnului Juncker să răspundă, fiindcă dacă nu avem timp, ar fi păcat dacă ar rămâne cineva pe din afară sau dacă domnul președinte nu ar avea timp suficient să răspundă. Vă mulțumesc. Bun. Atunci, haideți să grupăm două grupuri de către trei întrebări. Hai să vedem dacă merge așa. Deci întrebări de la domnul Bulman, Diogo Feio și Lia Mongo, după care răspunsuri și apoi Danuta, Ani și Sophie, să vedem dacă putem să între toate astea. Udo. Äh, Domnule președinte, aș vrea să mă refer din nou la introducerea dumneavoastră în care v-ați exprimat mulțumirea legată de faptul că 2012 în ciuda pronosticurilor, nu a dus la o fărâmițare a zonei euro. Credeți că e uh, chiar atât de bine și întrebarea mea este, de fapt, uh, ne aflăm într-o situație nouă în care, în legătură cu următoarele programe de ajutor, să nu spunem primiți credite dacă reduceți salariul minim, ci primiți credite dacă reduceți povara fiscală, dacă faceți o reformă a birocrației și dacă luați reformele instituționale necesare. Înseamnă deci că urcăm pe o treaptă programatică superioară. Uh, Femeiul s-a referit la acest lucru în evaluările sale zilele acestea și deci înseamnă și că ajungem la o nouă metodă de lucru pentru că cred că avem nevoie de o responsabilitate comună. Ce părere aveți dacă s-ar ajunge la o procedură în care toate instituțiile vizate să cadă de acord asupra instrumentelor necesare ale programelor de ajustare, ale programelor de ajutor și să le discute, de exemplu aici, în comisia aceasta, și apoi să, să le pună în aplicare numai dacă există o majoritate în Parlament în acest sens. Ar trebui să existe o situație în care deciziile să se ia tot mai mult la nivel transnațional să, și să existe organisme decizionale care să poată să ia aceste hotărâri fără să uh, uh, permită parlamentelor naționale să decidă mai mult sau mai puțin împotriva Europei. Ce părere aveți? Right, and now straight on to Diogo. Bun, acum Diogo. Trece timpul și cred că trebuie să ne încadrăm în șase minute. Mulțumesc, Sharon. Domnule președinte, în primul rând aș dori să vă felicit pentru activitatea dumneavoastră în Eurogrup și să-mi exprim recunoștința. Vă doresc uh, o viață lungă la nivel politic european, uh, un lucru foarte bun pentru noi toți. Am ascultat răspunsul pe care i-a dat uh, colegei Ferreira și ați susținut faptul că statul, prin uh, programele lor de ajustare, trebuie să, dacă le respectă, trebuie să fie răsplătite. Ați putea să ne spuneți mai multe despre această idee? În uh, Portugalia, opinia publică este foarte interesată de acest subiect. Vă dați seama ce, cum ar putea fi răsplătit, răsplătite aceste state? Ar fi renegociate aceste programe de ajustare? Ar fi modificate sau poate să se prevadă un sistem legislativ uh, automat de stimulente, așa cum avem sancțiunea, să avem și stimulente pentru statele care își fac treaba bine. Aș, uh, aș vrea să-mi spuneți mai multe despre această idee de răsplătire a statelor care uh, își fac treaba. Acum îl iem. Oui, Monsieur le Président, euh, vous avez euh, su de, de façon inclusive, comme vous l'avez souligné. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați spus, ați pregătit următoarea etapă a Uniunii Economice și Monetare. Acum avem moneda unică. Vom avea o uniune bancară, așa cum ați spus și dumneavoastră. Dar ați spus, în egală măsură, că unele brațe nu sunt destul de musculoase în Europa. Ați vorbit despre pactul social absent, dar avem un braț mai micuț despre care nu ați vorbit. Este vorba de bugetul zonei euro. În Parlamentul European noi uh, nu prea avem multe informații și uh, unele au apărut în presă. Vreau să vă întreb pe șleau uh, cum stă la ora actuală dezbaterea în cadrul Eurogrupului, fiindcă acum plecați și poate sunteți mai slobod la limbă ca de obicei, poate ne spuneți mai multe, dat fiind că la ora actuală ne dăm seama că disciplina bugetară este înscrisă de acum înainte, dar va fi greu de aplicat dacă nu nu există un buget al uh, zonei euro pentru a gestiona șocurile asimetrice, fiindcă există disciplina, există reformele structurale, dar lipsește un braț, uh, sau cel puțin nu este suficient de puternic la ora actuală. Vreau să vă spun că sunt supărat, domnule, fiindcă Spuneți că de obicei nu sunt slobod la limbă. Dar, uh, și îmi spuneți că am un limbaj de lemn, dar uh, aș putea să vă arăt eu ce înseamnă limbajul de lemn. În al doilea rând, uh, vreau să vă spun că eu sunt pentru a, înființarea unui mecanism de stabilitate bugetară în interiorul zonei euro, fiindcă există unele șocuri previzibile și experimentate care um, ar putea să creeze dificultăți bugetare. Și pentru a nu recurge la mecanismul de criză, trebuie să existe un mecanism de absorpție a șocului în interiorul zonei euro. Această idee a fost preconizată, cei, trei, cei mă scuzați, patru președinți înțelepți, idee care nu a fost preluată de Consiliul European, fiindcă unii membri din Consiliu întrebau ce ar însemna un în acest instrument. Cu toate acestea am uh, reluat, cel puțin terminologic vorbind, acest instrument de solidaritate. Pentru mine este, este o coloană bugetară proprie pentru zona euro, care este greu de pus în aplicare și este greu să uh, obținem acordul celor care sunt afară afara zonei euro, dar, uh, dar așa cum uh, dar, cum spuneți, cu limbajul de lemn uh, al meu, uh, sunt într tot de acord cu asta. Uh, acum, micului fei, eu nu pot să vă spun care ar fi această răsplată, această compensare care ar fi dată statelor membre care își, își fac datoria. cu multă rigurozitate, așa cum se întâmplă în Grecia și Portugalia. Eu uh, preconizez pur și simplu că nu ar trebui să dăm impresia că Europa nu face decât să pedepsească. Europa trebuie să îndrume, iar uh, dacă aceste îndrumări europene sunt uh, urmate cum trebuie, ar, ar putea să existe și un sistem de, răsplă, de um, răsplată. Bulman Zagan, Domnului Bulman, vreau să-i spun că nu este ca și cum ar trebui să ne ocupăm doar de programele sociale din anumite state. E mai complicat. În cazul Greciei, situația este foarte acută. Pentru că în în legătură cu sistemul fiscal și cu perceperea impozitelor s-au făcut mari eforturi. Și uh, Grecia trebuie să fie ajutată, să-i se pună la dispoziție ajut uh, ajutoare. Și uh, sistemul de percepere al impozitelor de acolo să reușească să funcționeze cu adevărat, pentru că acum nu funcționează în Grecia. Și sunt de părere că trebuie nu doar să predicăm austeritatea, ci și să uh, stimulăm o asumare a responsabilității acolo unde este cazul. Cred că uh, la o parte a întrebării trebuie să renunț pentru că doamna președintă îmi spune că nu mai avem timp. Mai vorbim după aceea. Trei scuze, nu mai avem decât 5 minute, 3 oratori și după aceea trebuie să ne luăm la revedere. Un minut pentru fiecare și să știți că vă întrerup uh, microfonul, Danuta. Mulțumesc, în primul rând, Jean-Claude. O să simțim lista, lipsa, mă scuzați. Și uh, speram să fiți uh, o franțuzoică. Ați uh, vorbit despre problemele care ar putea să apară și una dintre uh, problemele crizei ar putea fi băncile mici. Vreau să vă întreb dacă sunteți gata să evitați o situație în care băncile mici, care nu au mecanisme de gestionare a riscurilor puternice de intergarantare, dacă apare vreo problemă într-o bancă, atunci ne confruntăm cu un risc uriaș. Cum uh, suntem gata să evităm asta? Putem să evităm asta? Și încă un comentariu. Vreau să-mi spui, da, răspicat, uh, cred că, că dacă EMU va fi gestionată la nivel comunitar, prin metoda comunitară, avem nevoie de o schimbare de tratat. Acum că o să ai mult timp uh, liber, uh, ne poți garanta acest nou tratat în, în, pe perioada președinției luxemburgheze? Uh, următorul vorbitor, doamna Vodimata, mulțumesc. Uh, Acum vreau să vă spun uh, în numele cetățenilor greci, nu numai în ceea ce privește gestionarea crizei, vreau să vă uh, întreb un lucru, dat fiind că dumneavoastră v-ați opus întotdeauna abordării stereo, stereotipale uh, și dezbinatoare care au agravat criza, dat fiind că acum ne întâlnim pentru ultima oară Vreau să vă spun că dumneavoastră, iată, sunteți din 2005 președinte al Eurogrupului, aveți deci o experiență bogată, nu numai în ceea ce privește gestionarea, ci și în ceea ce privește cauzele și sursele crizei. Acum, dacă vi s-ar cere să spuneți pe scurt ce, ar, ce s-ar putea face, ce ar trebui să se facă altfel pentru a pentru a atenua efectele negative ale crezei la nivel de preîntâmpinare și la nivel, la nivel de gestionare. Ce ați spune acum? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Spune doamna Inveld, și eu doresc să felicit pe domnul Juncker. Am două întrebări, pe scurt. Ați spus dumneavoastră că Trebuie să iubești pe ceilalți ca să te înțelegi pe tine. Ce se întâmplă cu o țară care nu iubește pe ceilalți, care nu dorește integrare europeană, care nu a ratificat uh, toate pactele necesare și care nu dorește să se finalizeze Uniunea Bancară? Considerați că ar fi un handicap pentru succesul dumneavoastră o astfel de situație? În al doilea rând, spuneți că nu doriți să se ridice un zid între țările euro, din zona euro și cele din afara zonei euro, dar uităm, uităm prea ușor că, cu două excepții, mai sunt opt țări care s-au angajat să uh, intre în zona euro. Bă, presupunem deja că nu se va întâmpla acest lucru sau se întâmplă ceva pentru a accelera aderarea lor la zona euro. Aveți două minute pentru răspunsuri. Aveți mare noroc. Vă mulțumesc pentru generozitatea dumneavoastră. În primul rând, aș dori să-i răspund Danutei, să-i spui că împărtășesc îngrijorările pe care le-a exprimat. Ne ocupăm de acest lucru. Dezbaterea se referă la principiul too big to fail, prea mare pentru a se prăbuși, sau prea mic pentru a nu fi ajutat al principiu. Deci trebuie să existe cumva o, uh, să existe aici um, o um, portiță care să ne permită să înregistrăm progres aici. Răspund uh, colegii din Grecia spunând da uh, și vă spun foarte clar, față de Grecia, eu simt o simpatie prietenească care nu a fost întotdeauna împărtășită de filozofii din Nord. Pentru mine, Uniunea Europeană, zona euro, ar fi incomplete fără Grecia. Am devenit aroganți, nu cunoaștem istoria și, și nu ne plac cei care nu sunt asemenea nouă, uităm uh, faptul că ce a adus Republica Elenă Europei și uh, ceea ce a adus Grecii Europei sunt uh, avantaje uriașe și, nu o să, și o să spun până în ultima clipă că sunt prietenul grecilor și o să fiu prietenul tuturor celor care au mai puțin prieteni decât cei mari. Și o să continuăm această dezbatere. Doamnă, dumneavoastră îmi uh, cereți să uh, nu vorbesc prea frumos de cineva care uh, îmi va urma și despre identitatea celui care îmi va urma. Eu nu îmi schimb părerea, dar vă mărturisesc un lucru. În cei opt ani pe care i-am petrecut la cârma Eurogrupului și în cei 30 de ani de experiență ministerială în Europa, adesea mi-am schimbat părerea. Adesea. Uitându-mă la ceilalți, încercând să înțeleg, încercând să înțeleg de ce ceilalți spun un lucru cu care eu, la care eu nu mă așteptam și în viața mea, viața mea politică, am uh, descoperit că dacă nu te uiți decât uh, la buricul tău, uh, dacă te uiți numai la cariera ta, dacă crezi că, dacă spui ceva rău despre Europa, uh, atunci vei fi mai bine primit uh, la tine în țară, atunci uh, pierzi acest sentiment european. Și vă spun, trebuie să, ca în țările noastre trebuie să Uh, apărăm Europa și în Europa trebuie să apărăm țările noastre, iar aceste lucruri merg mână în mână. Pascal spunea, filozoful spunea, îmi plac lucrurile care merg împreună. Dacă în Europa nu ne plac lucrurile care merg împreună, adică Europa și, uh, uh, și țările membre, atunci pierdem, pierdem conceptul european. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Ne pare rău că, iată, sunteți la finalul activității, ne-am uh, bucurat foarte mult de prezența dumneavoastră. Ați fost tot timpul sincer cu noi și uh, ne-a bucurat acest lucru. Vă ofer un cadou de despărțire din partea comisiei, dacă vreți, iată, dacă vreți să vedeți ce este. Este o o, o medalie care prezintă o efigie a hemiciclului, hemiciclului pentru a nu uita. Iată, mă bucur foarte mult să vă pot oferi acest uh, cadou și ne, parte, ne pare foarte rău că, iată, trebuie să ne despărțim de dumneavoastră. J'avais compris. Mulțumesc foarte mult. Nu, ș- nu știam că trebuie să fii președinte al Eurogrupului pentru a fi invitat aici, deci Vă rog frumos să mă invitați la, uh, la reuniunile dumneavoastră lunar.